So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Bună ziua, dragi colegi! E ultima zi de reuniune înainte de pauza de vară. Mă bucur că încă mai există câțiva colegi în sală, totuși. Avem uh, astăzi un program destul de plin. Avem prezentarea programului de lucru al președinției poloneze și Vreau să salut cu mare căldură pe domnul ministru Marek Savicki, ministrul polonez al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, președintele Consiliului pentru acest domeniu. Și noi, împreună cu Comisia, noi suntem Comisie responsabilă și pentru securitatea alimentară, nu doar cu mediul, și de aceea cred că putem să discutăm niște puncte interesante cu domnul ministru. Uh, Domnul Savichi a studiat la Facultatea pentru Studii Agricole, are un uh, titlu de doctor în uh, științe agricole. De asemenea, a fost secretar de stat la Ministerul pentru Comunicare și, de asemenea, proprietarul unei ferme. Deci a și practicat agricultura, nu e doar unul dintre cei care vorbesc despre acest domeniu și din 1993 este, a fost în Parlamentul Poloniei, în care a avut diverse funcții, președinte al Comisiei pentru concurența și protecția consumatorului, apoi președinte al grupului parlamentar al Partidului Polonez al Agricultorilor și multe alte funcții. Domnule ministru, bine ați venit în Comisia pentru mediul a Parlamentului European. Am avut deja ocazia, atunci când v-am vizitat uh, la Varșovia, să discutăm despre diverse subiecte și va fi interesant să auzim care sunt planurile președinției poloneze. Așadar, ascultăm cu mare atenție prezentarea dumneavoastră și vă dau imediat cuvântul. Bine ați venit! Panie Przewodniczący, panie posłanki, panowie posłowie. Wielki to dla mnie zaszczyt, że... Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. E un mare privilegiu pentru mine să mă adresez dumneavoastră astăzi și să prezint prioritățile președinției poloneze în domeniul agriculturii, dezvoltării rurale și pescuitului. Vreau să mă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să ne întâlnim. Și, în primul rând, aș dori să-i felicit pe toți francezii, eurodeputați și francezi, pentru Ziua Națională a Franței și vreau să vă urez tuturor o vacanță foarte plăcută. Domnilor și domnilor, Polonia este o, una dintre marile țări europene în care agricultura joacă în continuare un rol important. De aceea, printre primele trei priorități ale noastre, o Europa sigură, alimentație, energie și apărare, ei bine, acestea sunt printre prioritățile noastre, iar alimentația, alimentele sunt prima prioritate. În ultimii câțiva ani am văzut modul în care siguranța alimentară siguranța alimentară și securitatea de asemenea. Uh, pentru că e vorba de mai multe aspecte, aspectul calitativ, aspectul cantitativ, dar și securitatea pentru producătorii de hrană, care trebuie să poată să-și planifice activitățile pe termen lung. Președinția poloneză se va concentra asupra reformei PAC după 2013 în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale. Dezbaterea privind energiile regenerabile, de asemenea, va juca un rol important. Vreau să subliniez acest lucru, pentru că acum 150 de ani, agricultura avea suficientă energie dar acum, date fiind provocările pe care le pun schimbările climatice, merită să revenim la această idee. O agricultură care să uh, se ocupe și de energie, ceea ce înseamnă că energiile regenerabile și biomasa vor uh, juca un rol important. Sâmbătă vom avea o întâlnire la Sobot, pe coasta poloneză pentru a discuta tocmai despre subiectul energiilor regenerabile. Sper că și Consiliul de Ministri va putea să prezinte concluziile acestei întâlniri. De asemenea, aș dori să vă vorbesc și despre o altă prioritate a noastră, politica comună în domeniul pescuitului pentru că uh, dorim să vedem reforme și în PAC, dar și în politica de pescuit. În ultimele trei zile am discutat cu mai mulți eurodeputați despre reforma PAC și reforma PCP și am văzut că Parlamentul este foarte interesant, interesat de uh, reforma politicii comune în domeniul pescuitului. În cazul agriculturii, am înțeles că sunt foarte multe îngrijorări, există o abordare pragmatică privind agricultura, însă văd că sunt mulți uh, eurodeputați care doresc să vadă o reformă aprofundată a politicii de pescuit, de asemenea. Comisia va prezenta propuneri pentru marcarea electronică, identificarea electronică a animalelor și sper că Parlamentul va susține eforturile președinției de a simplifica practicile de identificare a animalelor. Costurile pentru identificare la ovine depășesc uh, cu mult beneficiile potențiale ale identificării. De aceea am dorit să abordăm această chestiune. Și apoi, bunăstarea animalelor. La toamnă, Comisia va publica un raport privind implementarea regulamentului privind bunăstarea animalelor și a regulilor de transport. Credem că toate aspectele bunăstării animalelor, inclusiv aspectele economice, vor fi analizate și sper că vom reuși să găsim soluții și să luăm decizii care să împlinească așteptările privind bunăstarea animalelor și care să ia în considerare și uh, posibilitățile economice și ecologice pe care le au la dispoziție uh, agricultorii. Vreau să vă spun și câteva cuvinte despre regulile fitosanitare. Ei bine, acestea au fost elaborate acum 30 de ani, așa că a venit momentul să analizăm cu atenție aceste reguli, pentru că amenințările de boli uh, și dăunători sunt tot mai mari și Uh, epizotiile, dăunătorii pun pericole tot mai mari și dacă reanalizăm regulile, am putea să limităm aceste pericole. De asemenea, uh, mai trebuie să analizăm și chestiunea materialului pentru reproducere, pentru că trebuie să asigurăm cea mai înaltă calitate posibilă. Trebuie să protejăm mediul dar trebuie să luăm în considerare și contextul global și standardele de mediu. Comisia pregătește uh, acte legislative privind uh, materialul de reproducere și, de asemenea, semințele și președinția va oferi Comisiei uh, toate, toată susținerea necesară. Apoi, mai este și problema organismelor modificate genetic. Uh, Aici, președinția poloneză intenționează să conlucreze cu Comisia și cu Parlamentul pentru a pregăti terenul pentru deschiderea cât mai uh, curând posibil a discuțiilor în trialog cu Parlamentul European. Din punctul meu de vedere, dezbaterea europeană pe acest subiect, până în momentul de față, a fost una incompletă. ONU a declarat anul 2011 anul internațional al pădurilor. 30% din teritoriul Poloniei este acoperit de păduri și biodiversitatea este printre cele mai bogate din Europa. Pădurile din Polonia sunt gestionate de către Ministerul Mediului. Însă, vreau să vă spun câteva cuvinte subiectul pădurilor. Consiliul a notat cu interes rezoluția adoptată de Parlament pe marginea cărții verzi a Comisiei privind protecția pădurilor și informațiile privind pădurile din Uniunea Europeană. Sunt sigur că Consiliul va fi de acord cu poziția Parlamentului și anume, pădurile aduc beneficii de mediu și joacă de asemenea un important rol social joacă un rol important pentru dezvoltarea durabilă a zonelor rurale. Agricultorii și silvicultorii reprezintă aproximativ 90% din cei care protejează mediul din întreaga lume. O mai bună informare privind pădurile din Europa și o mai bună protecție a acestora sunt sarcini fundamentale care necesită o mai bună pregătire. Trebuie să fim mai bine pregătiți, mai ales acum, în contextul schimbărilor climatice. Comisia a primit multe răspunsuri din partea publicului, din partea statelor membre și a instituțiilor la Cartea Verde privind silvicultură și așteptăm cu nerăbdare să continuăm această activitate și la Comisie și la și împreună cu Comisia și cu Parlamentul. Președinția poloneză va continua activitatea excelentă începută de președinția maghiară în acest domeniu. Mă gândesc mai ales la proiectul Forest Europe, păduri europene, uh, care a fost lansat în urma conferinței ministeriale pentru protecția pădurilor. În iunie, la Oslo, ministrii europeni pentru silvicultură vor discuta despre deschiderea negocierilor la un acord obligatoriu privind pădurile europene. De asemenea, De asemenea, au adoptat obiective Europene pentru un regulament care este planificat pentru noiembrie 2011 și vom face și vom face tot ce putem ca să susținem acest proces. De asemenea, vreau să vă spun câteva cuvinte despre Organizația Internațională Răspunzătoare pentru Cheresteaua Tropicală pentru lemnul tropical. Aici e vorba de o convenție internațională, de un acord din 2006, care încă așteaptă ratificarea internațională. Președinția poloneză intenționează să coopereze strâns cu Parlamentul, cu Comisia și cu statele membre pentru această ratificare. Am observat că în urma publicării raportului elaborat de Comisia Internațională pentru Comerț, Comisia pentru Comerț Internațional, Parlamentul intenționează să-și adopte poziția în septembrie. Și acum, Comisia FAO, care este responsabilă cu utilizarea durabilă a materialelor genetice. Comisia se va reuni la cea de-a 13-a sesiune la Roma în această lună și președinția poloneză va continua munca predecesorilor maghiari și în acest domeniu. Domnule președinte, stimați eurodeputați, vreau să vă asigur că intenționăm să facem tot ce putem pentru a, a progresa în toate procesele de reformă, astfel încât să putem să vedem rezultate cât mai uh, repede, chiar din 2011-2012 și sunt uh, disponibil pentru întrebările dumneavoastră. Mulțumim. Mulțumim, domnule ministru Savitski. Vă mulțumim pentru prezentarea programului de lucru al președinției poloneze. Trebuie să vă mărturisesc, eu cred că aveți un domeniu de competență foarte important. E vorba de subiecte importante. Agricultura, silvicultura, pescuitul. Acestea sunt elementele centrale pentru biodiversitate, pentru politica de biodiversitate, care este foarte importantă pentru comisia noastră și, de asemenea, schimbările climatice, așa cum ați spus și dumneavoastră. Toate acestea sunt uh, subiecte majore care se află în portofoliul dumneavoastră. Și, într-adevăr, Polonia are multe oferit uh, Europei. Da, și comisiei uh, noastre. Într-adevăr, da și comisia noastră se ocupă tocmai de aceste subiecte, protecția climei, uh, utilizarea resurselor. Acestea sunt subiectele importante ale secolului 21 și vă felicit pentru programul prezentat. Polonia are mult de oferit, aveți uh, peisaje minunate în Polonia în care biodiversitatea e încă în floare și puteți să și exportați experiența pe care o aveți în restul Europei. Ați vorbit despre păduri de asemenea, și aici există păduri foarte frumoase în Polonia. Uh, silvicultura uh, durabilă trebuie să devină un principiu de bază în întreaga Uniune Europeană. Acest lucru ar avea multe avantaje. Știu că o parte importantă din uh, politica dumneavoastră este politica agrară și reforma PAC, politica agricolă comună. Noi în Parlament Comisia Agri împreună cu Comisia noastră și cu plenul au, uh, s-au pronunțat pentru această reformă, pentru ca primul, primul pilon să meargă într-o direcție mai ecologică și ca subvențiile să fie oferite în parte și pentru prestații ecologice pentru servicii de mediu și pentru dezvoltarea mediului rural, pentru protecția mediului și sper că președinția va susține această cale, pentru că aceasta este direcția pe care ne-o dorim și care, pe care trebuie să o luăm în politica agricolă comună. Ați vorbit și despre politica de pescuit. Aici, în trecut, am purtat multe dezbateri în comisia noastră, uh, pentru că pescuim mult prea mult, foarte multe specii de pești sunt în pericol și uh, am încercat să adoptăm măsuri pentru ton, care este foarte uh, amenințat. Și sigur că și la nivel global uh, se dezbate la conferințe cum poate fi salvat tonul, dar și alte specii de pește. Reforma politicii comune de pescuit e la fel de importantă ca și reforma politicii agricole comune. Noile tehnici utilizate în agricultură uh, sunt un alt subiect cu care ne ocupăm în mod repetat. Am discutat despre nanomateriale în legătură cu alimentele. Acestea sunt uh, introduse în alimente și am dorit, sigur, să știm care sunt consecințele pentru corpul uman, pentru sănătatea umană. În regulamentul privind alimentele noi am reușit să ne punem de acord Consiliul și Parlamentul, și anume asupra faptului că acest lucru trebuie să fie declarat, pentru ca consumatorul să știe atunci când se utilizează nanomateriale uh, faptul că ei le cumpără și le mănâncă prin alimentele pe care le cumpără. N-am reușit să ne punem de acord asupra clonării, a tehnicilor de clonare la animale. Și aici trebuie să așteptăm o nouă propunere a Comisiei spre sfârșitul anului. Avem nevoie rapid de o propunere legislativă în acest domeniu. Deocamdată, ne ocupăm despre ne ocupăm de uh, manipularea genetică. Uh, ați menționat acest lucru. Uh, observăm așa o tendință de renaționalizare a acestui domeniu. Nu reușim să ajungem la o poziție comună la nivel european. Uh, nu reușim să ne punem de acord dacă trebuie să fie cultivate și utilizate uh, organismele modificate genetic sau nu. Și uh, sperăm ca uh, ideile noastre să fie cât mai repede, să devină cât mai repede operaționalizare, să-și găsească concretizarea în legi. Sperăm că vom reuși să avem aceste legi până la sfârșitul mandatului dumneavoastră. Uh, în ceea ce privește bunăstarea animalelor, uh, am înțeles că se fac uh, progrese. Mă bucur foarte mult, de exemplu, că nu se mai folosește marcarea aceea absolut îngrozitoare și crudă a cailor, um, cu fierul roșu, ce există acum alte uh, modele de marcare uh, și trebuie să ne dăm seama că astfel de practici le uh, fac rău animalelor cum ne-ar face rău și nouă. Sunt mulți colegi care doresc să, iau cuvânt, să ia cuvântul. Mulțumesc încă o dată pentru prezentare. Richard Zever e primul care va adresa o întrebare. Domnule ministru, bine ați venit la noi în comisie. Aveți, într-adevăr, uh, o întreagă paletă de subiecte pe care vreți să le tratați în timpul președinției dumneavoastră. Pe noi ne interesează mai ales uh, subiectul pe care l-a menționat uh, domnul președinte la sfârșit, organismele modificate genetic. După cum știți, Parlamentul, cu mare majoritate, majoritate s-a pronunțat pentru consolidarea principiului subsidiarității. Și interpretarea acestei decizii este următoarea cetățenii europeni trebuie să poată să hotărească dacă doresc să se cultive pe teritoriul țărilor uh, OMG-uri și dacă doresc să uh, le consume. Uh, care sunt planurile dumneavoastră? Cum vreți să deblocați situația dificilă din Consiliu pentru că există minoritatea de blocaj, după cum știm? Ce planificați pentru a reuși să ajungem cât mai repede la principiul subsidiarității cerut de Parlament? Un alt subiect important pentru noi este acela al siguranței alimentare. Știm că prețurile la alimente cresc și pe lângă reforma politicii agricole comune, cred că, într-adevăr, și politica comună de pescuit este un element central în acest domeniu. Dumneavoastră politica de pescuit nu uh, primește aceeași atenție din partea mass media ca și politica agricolă, dar noi știm că, într-adevăr, așa cum ați spus, există multe specii de pește care sunt periclitate prin pescuit excesiv și uh, statele care au flote de pescuit sunt cele care se pronunță vehement împotriva reducerii cotelor sau uh, gestionare diferită a cotelor și alte state membre care nu activează așa de puternic în acest uh, domeniu uh, reacționează mai degrabă cu indiferență. Deci, ce planificați pentru a oferi o altă perspectivă statelor membre astfel încât Europa să reușească să facă pași în acest domeniu. Și ultimul subiect, energiile regenerabile. Um, știm că în uh, Statele Unite se utilizează uh, din ce în ce mai multe uh, producții, culturi pentru producerea de energie, mai degrabă decât pentru alimente. Deci raportul s-a schimbat și situația este îngrijorătoare. Ce planificați dumneavoastră pentru a promova energiile regenerabile dar uh, fără a uh, lăsa din vedere siguranța alimentară. Mulțumesc. Mulțumesc, Richard Zeper, Andres Pirillo, raportorul nostru pentru sucuri de fructe. Și sigur că dânsul se ocupă de conținutul de zahăr care este permis în sucurile de fructe în Europa. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru prezentare, domnule ministru, și așa cum spunea domnul Lene, eu mă ocup de modificarea directivei privind sucurile de fructe. Aș avea o întrebare în această privință și după aia o altă întrebare. Deci ce credeți despre aplicarea codexului alimentar? Care este poziția dumneavoastră în legătură cu respectarea acesteia? E drept, nu e o lege obligatorie, însă, în același timp, acest codex reglementează practicile alimentare în Europa și în lume. Când am uh, trebuit să revizuim, să modificăm această directivă, ne-am dat seama că există derogări internaționale pentru anumite produse importante, pentru a permite un grad de aciditate mai mare. Deci acestea sunt incluse în uh, acest codex alimentar. Și dacă noi am cere condiții egale pentru toate produsele, am putea uh, Uh, risca să fim uh, uh, dați în judecată, de exemplu, la OMC. În ceea ce privește, de exemplu, posibilitatea de a adăuga o anumită cantitate de mandarine în anumite sucuri de deci ceai, s-a spus că nu se poate aplica. Deci vedem că avem aici o poziție dublă, practic, din partea comisiei. În anumite cazuri se aplică acest codex alimentar, în altele nu. Uh, deci nu este clar. Deci aș vrea să știu ce credeți dumneavoastră despre aplicarea și respectarea acestei norme. Și acum o a doua lămurire care nu are de-a face cu subiectul anterior. Când ați vorbit despre păduri, am înțeles că dumneavoastră doreați să aveam o directivă europeană a pădurilor, care, deși va respecta pluralitatea și diversitatea pădurilor europene, ar stabili totuși niște reguli minime pentru pădurile europene. Respectând, bineînțeles, caracteristicile diferite, însă ar trebui să avem, deci, ziceți dumneavoastră, o normă comună care să se vorbească la tipul de tratament, de protecție, la investițiile uh, făcute de Uniunea Europeană în domeniu. Deci, dumneavoastră, sunteți pentru astfel de directivă a pădurilor europene. Asta am înțeles eu o directivă care să stabilească niște reguli minime în ceea ce privește silvicultura peste tot în Europa. Mulțumesc! Muchas gracias, de Brun. Mulțumesc, Barbara de Brun. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc domnului ministru pentru faptul că a venit în această dimineață aici. Mă bucur și eu foarte mult să aud comentariile dumnealui, mai ales în ceea ce privește pădurile. Dar fiindcă am fost raportor din umbră la acest raport, aș vrea să aflu mai multe detalii în legătură cu aspectele pozitive din acest raport care ar putea fi preluate în timpul președinției. Ca persoană care provine din Irlanda de Nord, mă bucură de asemenea faptul că dumnealui ați vorbit despre simplificarea identificării ovinelor, o problemă foarte mare pentru agricultorii noștri, pentru fermierii noștri. Să întrebarea mea se referă la reforma PAC. Domnul ministru a spus că are o viziune pragmatică în această privință. Deci eu mă gândesc la stimulentele pentru ca fermierii să gestioneze mai bine terenul. Un pilon 2 puternic. Așa cum a arătat și Parlamentul European în rezoluția sa. Și în ceea ce privește pilonul 1 și ecologizarea despre care ați vorbit, uh, domnule ministru, și despre care a vorbit și domnul Leinen, uh, discuțiile pe care le aveți cu statele membre, care este tendința? Se stabilesc uh, acțiuni la nivel european sau se oferă flexibilitate statelor membre? Deci, indiferent de calea care va fi stabilită, credeți că putem avea niște acțiuni clar definite, ușor de măsurat, fără o povară birocratică Uh, suplimentară pentru a atinge rezultatul pe care ni-l dorim cu toți. Domnul Florenț. Ratspreședint. Uh, Mulțumesc, domnule președinte al Consiliului. M-am bucurat să ascult uh, explicațiile dumneavoastră. Uh, eu nu vreau să vă întreb despre buget, ci pe mine mă interesează mult mai mult modul în care putem să Uh, reducem această concentrare uh, brutală uh, în agricultură a a a cărnii de porc. Uh, în Germania se cumpără mult prea multă carne de porc, de exemplu. Și uh, aceasta a devenit mai ieftină decât apa minerală. Uh, ce măsuri puteți să vă imaginați pentru a combate acest uh, fenomen? Ați vorbit și despre protecția climatică. Care sunt planurile dumneavoastră concrete? La ce să ne așteptăm? Pe lângă uh, bilanțul foarte subțirel pe care uh, putem să-l observăm până acum. Și OMG-urile. Eu nu vreau să vorbesc cu dumneavoastră despre OMG-uri, vreau doar să vă spun că Uh, dacă se întâmplă ceea ce și-ar dori colegul meu, Richard Zeber, o renaționalizare în acest domeniu, atunci uh, trebuie să vă spun că eu trăiesc la 9 km de granița cu țările de jos. Și colegii noștri olandezi um, vor permite într-o zi uh, cultivarea de OMG-uri, granița nu mai uh, există, uh, și apoi uh, va uh, veni în zona mea, de exemplu, un uh, camion care conține nutrețuri pentru porci și sigur că cine cumpără nu va ști dacă există OMG-uri în aceste nutrețuri sau nu și în cele din urmă germanii, fermierii germani de pe Rinul de jos își hrănesc animalele cu nutrețuri în care există OMG-uri. Deci această dorință de subsidiaritate uh, care văd că uh, cunoaște o renaștere uh, ciudată, ar duce la o creștere majoră a problemelor în acest domeniu și vreau să știu uh, uh ce puteți să le spuneți uh, uh, agricultorilor din uh, zona unde trăiesc eu. Mulțumesc, Caroline Florence. Sigur, putem să îi spunem doar să aibă mare grijă, putem să le spunem să aibă mare grijă și să se uite de unde vin nutrețurile și materialele pe care le folosesc. Sigur că nu e așa de ușor, domnul ministru va răspunde cu siguranță. Vitorio Prodi. Grazie, Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră aici. Eu ar vrea să insist asupra deșeurilor agricole și silvice și asupra posibilității de a construi o filieră industrială bazată pe prelucrarea acestora, deoarece e vorba de o biomasă care ar putea fi transformată în gaz. Și pe de o parte, aceasta ar fi o cale de a crește eficiența energetică și pe de altă parte, prin această utilizare a unor surse regenerabile, deci am um, reuși să combatem schimbarea climatică. Deci de aceea mă gândesc că e necesar să se creeze această filieră. Și ca o noutate, de exemplu, o tonă de biomasă uscată dă aproape 5.000 de metri cub de hidrogen prin piroliză. Deci doar în Italia, de exemplu, din deșeurile agricole și silvice, putem obține o treime din nevoile noastre de biogaz. Însă e foarte necesar să se facă această valorificare printr-o filiere. Deci, domnule ministru, vă întreb dacă ați putea uh, prezenta această inițiativă la nivel european. Grazie, Vittorio. Um, ehm, dann die... Mulțumesc, Victorio. Și acum ultima întrebare în momentul de față. Ba nu, sunt mai multe. Alo, Peterle, care are albine acasă și deci îl interesează problema albinelor în Europa. Uh, mulțumesc. Nu există interpretare în slovenă, deci voi vorbi în engleză. Vă mulțumesc că ați menționat pasiunea mea care devine din ce în ce mai dificilă. La început era ceva foarte romantic să fii apicultor acum vreo 30 de ani, însă lucrurile s-au schimbat. Și știți probabil la ce mă refer. În ultimii ani în uh, Europa, dar și în SUA, ne-am confruntat cu moartea roilor de albine în proporții foarte, foarte ridicate. Iar după părerea mea, albinele sunt cel mai bun indicator al calității mediului înconjurător. Și ieri am adoptat un aviz privind sănătatea albinelor. Și a fost interesant să vedem că au existat 150 uh, de amendamente doar la viz, deci nici măcar la raport. Deci, iată importanța subiectului. După părerea mea, deocamdată nu se acordă suficientă atenție acestui indicator de mediu. Și asta are o legătură strânsă cu prima parte a prezentării, când vorbeați despre siguranța și securitatea alimentară. După părerea mea, e nevoie de o abordare mai cuprinzătoare în acest domeniu. Iar albinele nu sunt niște simple insecte, reprezintă ceva mult mai important și deci ar trebui să vedem albinele în întregul context de mediu. E nevoie de o abordare paradigmatică aici și nu doar de niște îmbunătățiri de fațadă pe aici, pe acolo. Cred că ar trebui să ne ocupăm mai mult de problema folosirii substanțelor chimice în agricultură. Însă nu vreau eu să vă țin lecții în această privință. Însă, evoluții, însă evenimentele din ultimii ani ne dau motive de îngrijorare. Și știu că și prezenția poloneză e conștientă de aceste probleme. Vă mulțumesc! Da, mierea poloneză este o delicatesă și sigur că vrem să avem cât mai mult astfel de miere pe viitor. Albinele sunt indicatorul unui mediu, uh, o calități mai bună sau mai proastă a mediului, într-adevăr. Karin Kadenbach. Da, și eu vreau să fac o legătură aici pentru că m-am bucurat foarte mult să văd că amendamentul meu a fost adoptat ieri, prin care se asigură că uh, trebuie să uh, reducem uh, uh pesticidele și, de asemenea, OMG-urile, care probabil sunt cele care cauzează uh, mortalitatea la albine. Uh, vreau să știu care este poziția dumneavoastră față de utilizarea OMG-urilor. Uh, uh, poziția mea este mai aproape de colegul nostru Richard decât a domnului Florence. Și încă o chestiune, poate că am venit un pic prea târziu, îmi cer scuze, sunt membru și în Comisia pentru Agricultură și aici unul dintre subiectele importante este plafonarea subvențiilor din primul pilon și, după cum știm, banii pot fi acordați o singură dată. Aș dori să știu care este poziția dumneavoastră noastră, pentru că uh, tot ce merge către primul pilon ne lipsește în cel de-al doilea pilon, care este atât de important uh, pentru uh, Comisia de Mediu, și anume ce fonduri vor mai fi disponibile pentru al doilea pilon. Mulțumesc! Da, domnule ministru, multe întrebări interesante. Așteptăm răspunsurile dumneavoastră, vă rog. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Discuția a fost într-adevăr foarte interesantă. Și nu reușim întotdeauna să privim agricultura și pescuitul dintr-o perspectivă globală și pe o perioadă mai lungă de timp, de exemplu de 10 ani. Să nu uităm că în curând politica agricolă comună va împlini 50 de ani. Și dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în trecut, vedem, practic, cât de mult rău a provocat această politică. O doamnă deputată s-a referit la abordarea mea pragmatică în ceea ce privește reformarea PAC. Nu sunt de acord cu asta. Abordarea mea e foarte exigentă. Eu mă aștept la o reformă din temelii. Și Consiliul are oarecum o abordare pragmatică. Dacă e să vedem uh, problema coexistenței albinelor cu substanțele chimice. Vedem că în primii 20 de ani de politică agricolă comună a avut loc o intensificare a producției. Ne-am bazat din ce în ce mai mult pe substanțele chimice și acum ne întrebăm uh, cum de ne-am pierdut biodiversitatea pe teritoriul european. Am văzut cât de rău, uh, cât de mult rău au făcut uh, monoculturile Acum încercăm să revitalizăm solul și ne întrebăm ce putem face cu humusul. Ne întrebăm dacă solul nu este cumva ceva mult mai mult și nu doar o sursă de producere a plantelor. Solul reprezintă în sine un mediu uh, biologic și în toamnă vom organiza o conferință aici la Bruxelles, o conferință pe tema reînnoirii ciclului biologic al solului și uh, legătură cu restabilirea nivelului de humus. Dacă ne uităm la utilizarea de pesticide și de uh, îngrășăminte, ar trebui să ținem cont, de fapt, și de urmările acestei utilizări. Deci reforma PAC nu ar trebui văzută doar dintr-o perspectivă financiară. Deși 90% din discuții se referă la bani doar. Cineva pierde, cineva câștiga. Cam despre asta se vorbește. Noi, ca europeni, se pare că nu avem curajul să privim agricultura noastră dintr-o prismă internațională și globală. Acum, în ceea ce privește organismele modificate genetic, am uh, dat dovadă de foarte multă inconsecvență în acest domeniu, noi, în Uniunea Europeană. Pe de o parte, cercetarea europeană e foarte înapoiată în acest domeniu. Deci noi nu suntem în stare să venim cu argumentele de care avem nevoie. Și nu suntem convinși cu toții că OMG-urile amenință biodiversitatea, însă sunt vehiculate aceste uh, idei, aceste opinii și trebuie să le luăm în serios. Deci noi nu vrem să pierdem biodiversitatea, pe de o parte, pe de altă parte nu vrem neapărat să blocăm cultivarea de OMG-uri. Și înțeleg ce spunea domnul Florence în legătură cu a, Germania și țările de jos. Da, văd că această politică devine națională. Abordarea e diferită de la o țară la alta, de la Germania la Cehia sau Polonia. Deci trebuie să cântărim toate argumentele înainte de a ne deschide către OMG-uri. Însă eu aș vrea să existe o dezbatere cu adevărat științifică bine documentată în legătură cu această problemă. Dacă noi ne vom opune OMG-urile aici în Europa pe de-o parte și dacă vom continua să importăm uh, nutrețuri produse din OMG-uri în alte părți din lume, deci, deci dacă nu vom bloca și importurile de alimente provenind din organisme modificate genetic, atunci ne dăm seama că lucrurile se bat uh, cap în cap. Dar ce, ce ne dorim? Ca alimentele să fie mai ieftine. În multe părți din uh, Europa, biodiversitatea a fost deja practic distrusă și de aceea trebuie recuperată. Noi am uh, închis, practic, uh, ne-am închis ochii la ceea ce se întâmpla în restul lumii. Mm, perioada actuală sunt folosite 30 de milioane de hectare de pământ pentru a crește uh, nutrețuri care sunt uh, destinate Uniunii Europene. Deci, când vorbim de OMG-uri, nu ar trebui să ne gândim doar la o grada proprie, ci ar trebui să ne gândim la toate acestea dintr-o perspectivă globală. Poziția Consiliului în acest domeniu e foarte echilibrată. Și când vom avea această dezbatere despre OMG-uri, ar trebui să le permitem și oamenilor de știință să facă cercetările de rigoare în acest domeniu. Deci nu ar trebui să închidem, uh, să renunțăm la această posibilitate. Noi nu suntem lideri în ceea ce privește biotehnologia și tocmai de aceea ne și lipsește, ne lipsesc informațiile necesare. Același lucru este valabil și pentru clonare. Cred că în Uniunea Europeană și în agricultura mondială există un mare potențial de dezvoltare. Și dacă putem folosi acest potențial, atunci nevoile alimentare europene și mondiale vor fi acoperite, fără să avem nevoie de OMG-uri și fără să avem nevoie de clonare. Însă pentru așa ceva e nevoie de o reformare din temelii a politicii agricole comune. Domnul Lainen a vorbit despre un pescuit viabil. A vorbit despre stocurile de ton roșu. Nu pot decât să salut faptul că încet, încet uh, situația stocurilor de ton se îmbunătățește. Mă bucură faptul că avem metode mai bune de cercetare, cunoștințe științifice mai bune și văd că acea abordare multianuală funcționează. Însă, în același timp, recunosc un lucru și anume pescarii noștri nu identifică și nu înregistrează așa cum trebuie capturile. Și asta e o problemă uh, foarte nesănuțolată, uh, foarte gravă, care încă n-a fost soluționată. Mă gândesc și la peștele care este um, aruncat. Aruncat în mare. Se vorbește de asemenea despre o regionalizare cât mai crescută a pescuitului, deoarece e imposibil să ai uh, un set de reguli unic care să se aplice atât în apele ecuatoriale cât și cele din uh, nordul îndepărtat. Și asta înseamnă că trebuie să se țină cont de toate aspectele legate de capturi pentru a putea evalua efectul pescuitului. Acum, în ceea ce privește energiile regenerabile, aș vrea să vă spun că acum 100-120 de ani agricultura era autosuficientă în ceea ce privește energia. În 2007, în 2008, se vorbea foarte mult despre faptul că Piețele alimentare mondiale au fost practic zdruncinate de a, producerea de biocombustibili. A avut loc prețurile la grâne au scăzut cu 50% în 2008. Însă, această scădere nu s-a repercutat Însă, pe de altă parte, nu s-a redus cantitatea de uh, cereale folosite pentru biocombustibili. Asta înseamnă că piața e mult mai afectată de speculă decât de energiile regenerabile. În uh, sectorul de prelucrare, Există foarte multe deșeuri, foarte multe deșeuri organice, de asemenea, de la autoritățile locale, iar aceste deșeuri ar trebui gestionate. Nu e nevoie să produci, să cultivi cereale pentru biocombustibil. într-o pondere atât de mare. Ar trebui să ne gândim să vorbim mai mult despre alte surse de energie, cum ar fi cea solară iar multe țări care au experiență în ceea ce privește folosirea acestor tehnologii ne pot ajuta. Mai rămâne și problema uh, biomasei silvice. Eu aș vrea ca, nu aș vrea ca producția de biomasă să ducă la distrugerea pădurilor noastre. Spun asta deoarece în momentul de față există prime pentru uh, uh, cultivarea, pentru producerea de biomasă. Și toate acestea pot uh, stimula, practic, uh, utilizarea pădurilor în acest uh, scop. Deci, în loc să producă cherestea, produsele sunt folosite pentru biomasă. Deci ar trebui aici să încercăm să restrângem ceea ce se întâmplă. Ar fi greșit să tăiem pădurile și să distrugem mediul uh, natural doar pentru a produce energie regenerabile. Sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Peterle. Albinele sunt un indicator natural um, în ceea ce privește calitatea mediului înconjurător. Să foarte adesea problemele pe care le au apicultorii sunt explicate doar uh, sunt uh, atribuite doar agricultorii. În Polonia încercăm să vedem de ce mor atât de multe albine. Există cercetare în această privință. Și e clar că materialele fitosanitare din agricultură sunt responsabile parțial, însă există și alte surse de poluare a mediului care joacă cu siguranță un rol. Deci pentru asta e nevoie de foarte multă cercetare pentru a vedea ce se întâmplă. Și când gestionăm mediul, nu ar trebui să o facem doar prin prisma agriculturii, ci în general. Acum a mai fost o întrebare privind zahărul și privind acel codex alimentar. Acel codex alimentarius. În ultimii 10-20 de ani am impus unor cerințe foarte mari producătorilor de alimente. Am stabilit niște standarde foarte ridicate. Însă, concomitent, am avut și o dezbatere la nivel internațional, la OMC. Am avut acorduri bilaterale cu Mercosurul, de exemplu. Și rezultatul a fost că restul lumii se așteaptă ca Uniunea Europeană, această piață a unor consumatori prosperi, să fie vectorul pentru întreaga piață la nivel internațional. Însă dacă stabilim niște standarde ridicate, dacă vrem produse ecologice, dacă vrem uh, niște norme ridicate de bunăstarea animalelor, atunci noi, ca politicieni europeni, nu putem accepta să deschidem frontierele Europei către o hrană care e produsă fără să uh, respecte aceste standarde. Și am spus același lucru și în privința OMG-urilor. Dacă vrem să ne ocrotim biodiversitatea la noi, ar trebui să ne gândim și la protejarea ei în alte părți din lume, deoarece avem nevoie de biodiversitate la fel de mult peste tot. Și acestea sunt niște elemente esențiale în ceea ce privește siguranța și securitatea alimentară. Stimată doamnă, ați menționat de asemenea ecologizarea. În dezbaterele și discuțiile pe care le-am avut privind soluționarea problemelor, și în discuțiile pe care le vom avea, ar trebui să ne gândim la ce am făcut și în trecut. În 2003 am vorbit de decuplarea ajutoarelor de producție. A fost o decizie bună care i-a încurajat pe agricultori și pe fermieri să ia decizii în funcție de semnalele transmise de pe piață. Am introdus un nou principiu în aceeași perioadă, în 2003, și anume să le explicăm consumatorilor că agricultorii oferau anumite servicii mediului înconjurător în schimbul ajutorului pe care îl primeau. Asta făcea oricum agricultorii, însă acum totul este înregistrat, există registre care sunt completate și avem de asemenea o secțiune B privind protecția mediului. Deci s-au stabilit niște sarcini clare pe care trebuie să le îndeplinească fermierii pentru a proteja mediul înconjurător. Pe lângă ecocondiționalitate, avem și directive de mediu. Și dacă ar trebui să cartografiem um, ceea ce se face în acest domeniu, am vedea că anumite zone ar apărea în alb, pur și simplu. Primul pilon, pilon ar trebui să se refere la răsplătirea fermierilor pentru respectarea principiilor pe care am hotărât să le adoptăm. Dacă am face așa ceva, agricultura europeană din pilonul 1 ar arăta, ar fi foarte verde, ar fi foarte ecologică. Deci trebuie să ne respectăm angajamentele luate anterior. Ar trebui să ecologizăm și mai mult agricultura, însă nu pe baza unor obligații impuse tuturor. Dacă vă uitați la pilonul 1, acolo uh, lucrurile arată deja foarte ecologic. Însă la pilonul 2 ar trebui să facem mai mult, ar trebui să existe stimulente financiare. Ar trebui să stimulăm mai mult pe oameni decât să-i pedepsim. E nevoie de, pe, de programe pe termen lung cu sprijin bugetar, deci doar așa i-am încurajat pe fermieri să uh, și ecologizeze activitatea kiedy... Există deja programe în acest domeniu pe care le fac agricultorii. Să atâta timp când ne vom concentra pe plățile directe ca element de stabilizare economică, atunci vom avea un sector agricol conservator, tot timpul în defensivă, uh, cu un rol uh, cu precădere productiv. Dacă ne concentrăm însă pe pilonul 2 și folosim o serie de stimulente, atunci agricultura noastră va uh, depăși actuarea, actuala stare de stagnare. Domnul Des, domnul Albert Des a spus de foarte multe ori în Parlamentul European că în ultimii 30 de ani producția alimentară a tot crescut la nivel internațional, însă în Uniunea Europeană avem o stagnare. Potențialul nostru de dezvoltare, fără să recurgem la OMG-uri, fără să recurgem la clonare și fără utilizare excesivă a substanțelor chimice, deci potențialul nostru de producție rămâne totuși foarte mare putem produce mult mai mult și ar trebui să profităm de asta. Deci o mai mare, mai multă ecologizare la pilonul 2, să respectăm angajamentele și ceea ce am stabilit în trecut și ce mai era. Și amenințările legate de sistemul de alertă timpurie care se pare că nu funcționează. Eu cred că funcționează acest sistem. După părerea mea, autoritățile uh, regionale legate de siguranță alimentară și de igienă nu funcționează. Deci de aceea ar trebui să îmbunătățim mecanismele noastre naționale de inspecție, însă să vedem și cum este produsă hrana la nivel european și mondial. Într-o agricultură industrializată am uitat un lucru și anume că produsele agricole cele mai sănătoase sunt cele vândute în apropierea locului de producție și prelucrate cât mai puțin. Și mă tem că Și eu cred că un produs local, neprelucrat, e oricum mult mai uh, sigur decât ceva industrial. Și ceea ce spune domnul Cioloș despre vânzările directe de la micile exploatări, de la, despre, producerea, despre producția destinată micropiețelor, acestea nu sunt uh, niște elemente care țin doar de calitate și sănătate. E și o politică foarte bună de mediu. Ce rost are să transporte alimentele uh, vreo 400 de kilometri pentru a le prelucra, după care să le duci înapoi în locul unde au fost produse ca alimente prelucrate. Deci când vorbim despre organizarea agriculturii pe viitor, ar trebui să ne gândim la acțiunile care pot fi întreprinse în cadrul pilonul 2, acțiuni inovatoare și competitive pentru a ne îmbunătăți performanța. Cred că politicienii trebuie să dea dovadă de mai mult curaj. N-ar trebui doar să repetăm mantra îmbunătățirii competitivității fermierului, promovarea cooperativelor și organizațiilor de agricultori, e nevoie de asemenea de a găsi modalități, căi de prevenirea comerțului incorrect, inechitabil. De ce ne temem atât de mult? Să spunem că doar câteva corporații multinaționale pot să-și impună regulile asupra procesatorilor și agricultorilor și astfel să sugrume sistemul. După cum am spus de la început, în ce privește bunăstarea animalelor, Trebuie să accelerăm eforturile și activitatea în domeniul bunăstării animalelor. Trebuie să oferim soluții examinând posibilitățile reale ca agricultorii să respecte regulile. Ar trebui să evităm împovărarea excesivă cu reguli sunt unele procese naturale care nu pot fi scurtate, după cum știm cu toții. Aș vrea să vă asigur, stimați eh, eurodeputați, că în noul context al tratatului ne vom da toată silința să cooperăm cât mai bine. Sper că vom putea să ne întâlnim nu doar la începutul și la sfârșitul mandatului de președinție. Sper că vom avea un schimb uh, continuu de păreri, pentru că Consiliul își va face temele, va propune soluții, va discuta documentele Comisiei și aș vrea să putem să ne întâlnim, să discutăm aceste chestiuni cel puțin cu biroul comisiei dumneavoastră, cu liderii grupurilor parlamentare. E întotdeauna util să consacrăm o zi clarificării chestiunilor pe care Parlamentul, pe de-o parte, Consiliul, pe de alta, le găsesc dificile din diverse motive. Mulțumesc! Ja, ministra Savitski, vielen Dank. Mulțumim, domnule ministru Savitski. Mulțumim pentru aceste răspunsuri. Da, uh, mulți dintre noi ne-am bucurat să auzim uh, opinia dumneavoastră pentru că uh, sunteți pe aceeași lungime de undă cu noi. E foarte important durabilitatea pe termen lung a politicii agricole, a politicii, de, a politicii în domeniul silviculturii și în domeniul pescuitului de asemenea. Pentru că e o mare provocare să menținem ecosistemele în secolul 21, să menținem acest capital natural sau Uh, pericolul este să le distrugem. E o chestiune care va deveni și mai uh, puternică, va fi o prioritate pe viitor și, într-adevăr, e păcat că politica agricolă comună, așa cum ați spus, um, se desfășoară 90% doar uh, prin bani, adică se discută despre cine ce bani primește în loc să discutăm despre beneficiile pe care agricultura le aduce pe atât de multe niveluri și pentru mediu și pentru societate și cum se pot îmbunătăți aceste servicii. Ați menționat uh, și pădurile la nivel global. Noi în comisie am discutat foarte mult despre uh, importul de uh, lemn, importuri ilegale de lemn și e foarte bine, ne-am bucurat să auzim că există și uh, uh, un uh, ultim uh, act, astfel încât să putem să ajungem la un sistem uh, funcțional. Deci, e vorba de uh, chestiuni care ne vor uh, preocupa și pe viitor. Cele 30 de milioane de hectare de care avem nevoie la nivel global pentru a importa nutrețuri în Europa, uh, utilizarea durabilă pe termen lung a terenurilor trebuie să fie o chestiune discutată la nivel global Și conferința din Africa va fi uh, una la care se va discuta și acest lucru și uh, efectele indirecte uh, ale utilizării terenurilor pentru producerea de combustibil trebuie să fie calculate. Uh, nu reușim altfel să facem niciun fel de progrese pentru schimbările climatice și nu ajungem decât să distrugem tot mai mari suprafețe de teren și peisaje minunate. Uh, cu mare plăcere vom uh, accepta oferta dumneavoastră de a colabora cât mai strâns. Uh, sperăm să aveți uh, o președinție plină de succes. Sunteți binevenit în comisia noastră și, sigur, ați menționat și mai multe conferințe pe care le va organiza președinția poloneză privind energiile regenerabile, silvicultura și membrii ai comisiei noastre cu siguranță vor dori să participe la toate aceste evenimente. Deci vă mulțumim încă o dată dumneavoastră și întregii echipe. Vă dorim foarte mult succes în, ultim, în următoarele luni. So, dann fahren wir fort äh, zum Dragi colegi, trecem atunci la punctul următor de pe ordinea de zi. E vorba de bugetul 2012. Și, la momentul potrivit, a venit și raportarea noastră, Iuta Haug. Bine ai venit, te salutăm. Trebuie să vedem ce se întâmplă pentru domeniul nostru. Avem mai mulți bani, mai puțin bani? Iuta, tu te-ai ocupat de acest domeniu, spune cum stau lucrurile. Mulțumesc! Din această săptămână avem uh, poziția pentru Comisia pentru Bugete, deocamdată doar în engleză. Acest lucru se datorează faptului că trebuie să lucrăm cu niște termene foarte strânse. În continuare, nu există o decizie formală a Consiliului, dar trebuie să lucrăm pe baza deciziei Consiliului. Deocamdată avem doar o decizie a Coreper, care, în mod evident, uh, va trebui să intre în procedură scrisă până în 25 uh, iulie, să fie semnat de toate ministerele și noi uh, pornim de la premisa că acesta uh, este documentul final, că aceasta ar fi prima lectură a Consiliului. Ce apare în rezoluția noastră? Noi spunem că da, foarte clar, salutăm faptul că domeniul mediului și uh, domeniul sanitar, sănătatea publică, trebuie să contribuie la strategia Europa 2020. E foarte bine, asta am și vrut. Noi oricum ne pronunțăm pentru o utilizare durabilă a resurselor și pentru o gestiune mai uh, ecologică, o economie mai ecologică. Asta e clar. Însă, dacă ne uităm la majorări pe care le-a propus, majorările pe care le-a propus Comisia în proiectul de buget, e bine, vedem că uh, nu e vorba nici măcar de o înghețare a fondurilor. Din punct de vedere nominal, așa cum am și scris, pentru domeniul mediului e vorba de o majorare de 2,6% și pentru sănătatea publică 2,4%. Dar, după cum știm cu toții, Comisia consideră că rata de inflație va fi de 2,9%, ceea ce înseamnă deci dacă sunt drăguță, atunci spune că e o, înghe- o înghețare a fondurilor. Dar, dacă vreau să fiu e foarte exactă, atunci e vorba de o scădere. Și acest lucru se referă și la uh, angajamentele de credit și la cele de plată. Și dacă ne uităm la ceea ce a făcut Consiliul din uh, propunerea Comisiei, vedem că uh, se fac încă reduceri suplimentare. Dar o să vă spun lucruri mai exacte imediat. În orice caz, ce e clar este că uh, în proiectul uh, de buget prezentat de comisie uh, creează niște marje artificiale. De exemplu, prin faptul că nu-i mai dăm aceleași fonduri Agenției Europene a Medicamentului. Deci, la punctul 1a, acolo unde se află și Agenția Europeană a Medicamentului, EMA, apar câteva milioane în plus. Sigur că acest lucru vom încerca să-l reglementăm prin, uh, să-l modificăm prin amendamente. Un alt subiect care ne preocupă deja de ceva timp este faptul că avem nevoie de o îmbunătățire a punerii în aplicare a legislației europene în statele membre. Dar putem să predicăm noi cât vrem aici, știm foarte bine cu toții, dacă nu există suficient personal care să controleze punerea în aplicare a legislației, atunci nu ajungem nicăieri. Și aici ne îngrijorează faptul că Comisia pentru aceste motive populiste de a face reduceri peste tot și, sigur, cât mai uh, bine în domeniul administrativ. E bine, Comisia spune, da, uh, vrem cu 5% mai puține posturi, schimbăm statutul uh, de personal, cu toate că prin modificarea statutului, bun, nu apar neapărat probleme, dar faptul că se reduc costurile de personal mă îngrijorează. Și când văd 5% mai puțin personal per ansamblu, Uh, atunci mă îngrijorez și mai tare, pentru că știm foarte bine că nu vor uh, uh, elimina posturile de director și de director general, nu așa vor face reducerea de 5%. Deci nu vor face reducerile în uh, conducere, ci vor face reducere printre oamenii, uh, funcționarii de rând, care sunt tocmai oamenii care fac ceea ce ne dorim noi să se facă. Deci trebuie să fim atenți aici și sper că uh, vom reuși să primim informații suficiente de la cei care mai lucrează la comisie, astfel încât să putem să, uh, să putem să reacționăm, să putem să ne apărăm. Acestea nu sunt doar vorbe, uh, ci vedem la uh, DG Sanco și la DG Mediu, de exemplu, și în alte direcții generale uh, ceea ce se întâmplă și ceea ce se întâmplă la Serviciul de Acțiune Externă. Dar, mă rog, asta nu ne influențează atât de mult pe noi în Comisia de Mediu. Însă, trebuie să monitorizăm această situație și de aceea am uh, menționat acest lucru și în rezoluția noastră. Cea de-a doua parte, care în trecut nu era în domeniul nostru de competență, era ajutorul alimentar pentru persoanele uh, Uh, defavorizate, pentru grupurile de persoane defavorizate. Ehm, în trecut nu am avut niciodată probleme pentru că existau întotdeauna suficienți bani în uh, bugetul agricol pentru acest program. Dar apoi un stat membru pe care îl cunoaștem eu, eu și cu tine cel mai bine, e bine, acest uh, stat a depus o plângere. Acest stat oricum nu a participat niciodată la acest program, deci nu ar fi uh, pierdut niciodată bani prin programul respectiv, nu ar trebui să cheltuiască bani, pentru că statul nostru membru, Germania, a spus noi avem o politică socială bine pusă la punct, și asta e, uh, aici e subsidiaritate, noi ne ocupăm, deci Uniunea Europeană să nu uh, își bage nasul. Dar multe state membre au profitat de pe urma acestui uh, program. Nu știu dacă ai auzit și tu, în orice caz, eu am auzit, au venit la mine Caritas, Diaconia, avut toate organizațiile care se ocupă de uh, aceste mese gratuite uh, și uh, ne-au rugat să încercăm să facem presiune asupra Germaniei uh, pentru a participa la acest program. În orice caz, Germania a făcut plângere la Curtea Europeană de Justiție. Curtea Europeană de Justiție a spus, da, Germania are dreptate. Pentru că se merge mult peste temeiul juridic care există pentru politica agricolă comună. Deci lucrurile trebuie schimbate, însă Comisia nu a găsit, uh, nu ne-a propus până acum niciun alt temei juridic. De aceea și aici uh, considerăm și aici se, face, uh, se fac plățile prin Fondul Social European la categoria 1A, însă, din păcate, fondurile sunt foarte puternic reduse și eu uh, sunt îngrijorată că în această situație în care ne aflăm în momentul de față în Europa, uh, că nu vor mai exista suficienți bani pentru acest program. Și aici trebuie să rugăm Comisia să uh, se grăbească un pic ca să găsim un temei juridic uh, potrivit pentru a putea face ceva pentru acest program. Punctul următor este campania HELP, campania împotriva fumatului, care nu va mai putea să fie desfășurată până acum, pentru că nu mai există fondul pentru tutun și acesta era fondul din care uh, întotdeauna se uh, utilizau banii pentru a putea să îi uh, prevenim pe toți eh, cu privire la consumul de tutun, dar această campanie, campanie care eh, este foarte importantă, eh, poate fi desfășurată prin măsuri de conștientizare și nu, într-adevăr, nu există dovezi clare pentru faptul că, într-adevăr, campania respectivă a avut rezultate în rândul tinerilor, de exemplu. Asta e adevărat. În orice caz, um, această campanie, campania antifumat, va trebui să se uh, desfășoare de acum înainte prin programul de sănătate publică. Acest lucru este pozitiv, dar trebuie să vedem dacă cele 10 milioane sunt suficiente. O avertizare pentru comisie. Uh, farmacovigilența, aș dori să ne trimită o dată pentru totdeauna uh, pachetul financiar, pentru că știm că Agenția Europeană a Medicamentului va primi sarcini suplimentare în acest domeniu, care are nevoie de personal suplimentar, dar nu putem să facem nimic dacă nu avem uh, acest pachet uh, financiar, declarația financiară care să descrie, descrie foarte clar de cât personal uh, e nevoie și de câți bani. European, Agenția Europeană de Mediu și Agenția pentru Substanțe Chimice și aici sunt probleme de personal și am să vă spun exact cum sunt lucrurile când vorbesc despre amendamente. Există ceva ce încă nu am făcut, dar aici mă adresez încă o dată comisiei și din nou exprim o avertizare în uh, termenul care ne-a fost pus la dispoziție pentru amendamente, care expiră mâine, cu toate că la proiectul de, deci și pentru proiectul de rezoluție și și pentru amendamente la buget, e bine, termenul expiră mâine și nu am făcut nimic în ceea ce privește uh, regulamentul pentru onorariile EFSA. Uh, de mai mulți ani am avertizat că lucrurile vor ajunge în situația în care ne aflăm acum. An, acum doi ani, anul trecut, am uh, obligat uh, comisia și, în mod neașteptat, am primit măcar un studiu cu privire la posibilitățile uh, taxelor, onorariilor pentru EFSA, dar, deocamdată, nu s-a mai întâmplat nimic. Am avut atunci o discuție în comisie, toate grupurile politice au avut o poziție pozitivă față de acest uh, regulament uh, și, sigur, am știut foarte clar că acest uh, regulament nu poate să acopere întreaga finanțare a EFSA, dar Uh, poate să acopere măcar uh, toate serviciile pe care EFSA le face pentru industrie, pentru că pentru aceste servicii ar putea să plătească foarte bine industria. Avem nevoie acum de acest regulament privind onorariile, uh, avem nevoie de o propunere care să treacă apoi prin procesul legislativ obișnuit. Și nu știm dacă comisia este pregătită să vină cu acest regulament până când expiră termenul um, amendamentelor pentru buget, pentru că dacă nu, atunci va trebui să existe o rezervă pentru direcția generală respectivă. Uh, deci până în 8 septembrie am să aștept, uh, atunci expiră termenul și eu am vrut să anunț încă o dată comisia că avem nevoie de propunerea respectivă. Amendamentele pe care le-am depus uh, eu, după cum v-am spus, toată lumea poate să depună amendamente. Termenul pentru noi este 15 iulie eu am depus amendamente pentru EMA și am făcut același lucru pe care l-am făcut și anul trecut, din nou, Assigned revenues, deci veniturile alocate, reintroduse în bugetul, uh, în proiectul de buget. Apoi, am depus uh, am depus um, amendamente pentru Agenția Europeană a Mediului am reinstituit uh, fondurile care ar trebui să fie puse la dispoziție uh, față de proiectul de buget inițial, unde uh, Consiliul a um, redus fondurile și, de asemenea, Consiliul a tăiat două posturi pe care le-am reinstituit. Apoi, amendamente pentru EFSA și pentru Centrul European de Prevenire și Control a Boilor și pentru Agenția pentru Substanțe Chimice Aici, din nou, am reinstituit cifrele din proiectul de buget, pentru că, din nou, Consiliul a făcut să reduceri și un lucru pe care îl fac pentru prima dată împotriva principiilor mele, dar în momentul ăsta pur și simplu trebu- trebuie să facem acest lucru, pentru că uh, Comisia nu a reușit să se miște. Deci, este pentru prima dată când în procedura bugetară vom depune un amendament pentru Uh, planul de personal. Și cele 10 posturi de care are nevoie uh, ECA au fost introduse. Comisia nu a vrut să introducă aceste 10 posturi pentru Agenția pentru Substanțe Chimice, dar uh, aceste 10 noi posturi sunt neutre din punct de vedere bugetar, pentru că ele sunt plătite prin onorarii. Uh, Ideea este ca nouele, noile sarcini pe care le primește agenția să poată fi uh, executate și fără posturi noi nu vor reuși să facă lucrurile. Noile sarcini sunt pentru comisie. Uh, avizele științifice ale Agenției uh, pentru Substanțe Chimice, ECA, trebuie să emită avize științifice, ceea ce e foarte bine, dar au nevoie de oameni suplimentari care sunt plătiți prin uh, onorarile plătite de întreprinderi, de aceea nu există niciun fel de motiv pentru a nu uh, aproba aceste 10 posturi. Dacă vă aduceți aminte la ultima procedură bugetară, eu am spus întotdeauna nu, nu, uh, trebuie să uh, permitem comisiei să, pentru că are o perspectivă mai clară asupra lucrurilor, să uh, decide lucrurile și atunci când comisia consideră că e nevoie de posturi suplimentare, poate să le uh, introducă prin bugete rectificative. Dar acum trebuie să îmi trădez propriul uh, principiu pentru că cred că e necesar în acest caz să existe aceste 10 noi posturi pentru ECA și eu nu pot să-mi imaginez că Parlamentul va se pronunța împotriva acestui lucru. Pentru că pe noi nu ne costă nimic. Deci pentru bugetul european nu sunt niciun fel de costuri suplimentare, nu e nevoie de vreo marjă, de nimic. Sigur că mai există amendamente bugetare la toate uh, liniile, dar nu vreau să le menționez acum pe toate. Ideea este că uh, am reinstituit cifrele reduse de către Consiliu uh, astfel încât să ajungem înapoi, măcar înapoi la propunerea comisiei. Mai mult nu am uh, cerut, cu excepția EMA, unde uh, trebuie să fie și fondurile alocate anume pentru această agenție, în plus. Înainte să pun punct și să închei, vreau să vă mai spun că Thomas Ulmer mi-a scris și mi-a spus că astăzi nu poate să fie aici, însă susține ceea ce am scris în rezoluție și uh, probabil că PP-ul nu va depune amendamente la rezoluție. Și sigur că eu sunt foarte mulțumită de această stare a lucrurilor. S-ar putea să mai depun eu un amendament, dar acest lucru depinde, va depinde și de răspunsurile comisiei. S-ar trebui să fie, s-ar putea să fie nevoie să mai uh, uh, introducem un element. Deocamdată, atât. Mulțumesc, Iuta Haug. Ne bazăm pe experiența ta îndelungată și pe expertiza ta într-un produs care se numește buget. Știm că fără bani nu merge nimic și sigur că poticile, politicile pe care noi le adoptăm aici trebuie să fie și finanțate. Acest lucru e foarte clar. Cu toate că nu cu toții cunoaștem sistematica, metodologia sau punctele slabe pe care le are bugetul european. Eu îți sunt recunoscător pentru faptul că aceste cinci agenții uh, sunt, uh, nu sunt pierdute din vedere, am făcut uh, vizite la aceste agenții și am văzut de fiecare dată că recunoștințelor la Helsinki, la Copenhaga, la Londra, la cât de recunoscătoare sunt uh, pentru că uh, le susținem, pentru că agențiile nu sunt, nu se bucură de aprobarea Consiliului, Consiliul nu-i prea plac agențiile și de aceea Parlamentul trebuie să le susțină atunci când e vorba de um, finanțare pentru că ele să poată să își uh, îndeplinească sarcinile. Și tu ai spus că, într-adevăr, vrem să ajutăm pentru ca toate agențiile să poată să desfășoare, să-și desfășoare activitatea. Unele au și venituri uh, prin onorarii a fost menționat acest lucru. Regulamentul acesta ar fi uh, foarte important pentru a vedea foarte clar în ce măsură acestea pot să se financeze uh, din, uh, prin resurse proprii și cât, în ce măsură au nevoie de fonduri din uh, uh, bugetul Uniunii Europene. Da, uh, te-am înțeles atunci când ai spus că dacă suntem drăguți, spunem că bugetul stagnează, dar dacă suntem realiști, vedem că e vorba de o scădere. Uh, și, într-adevăr, uh, colegii au observat acest lucru și au și reacționat. Eu am trimis ieri materiale pe care le-am primit, pentru că am crezut că toți colegii din comisie trebuie să știe. Comisia spune că, în ansamblu, bugetul va fi mult mai ecologic. Eu am trimis planificarea pe termen mediu, nu bugetul pe 2012. În orice caz, ipoteza Comisiei este că bugetul va fi mult mai ecologic. Dar în bugetul 2012 avem sume foarte mici, e un minus, așa cum ai spus tu, și nu un plus ceea ce ni se prezintă. Vom uh, vedea amendamentele tale. Într-adevăr, mâine este termenul pentru depunerea amendamentelor și pe 8 septembrie avem uh, o ședință extraordinară, astfel încât să putem să uh, ne transmitem toate opiniile către Comisia pentru Bugete. Domnul Gerbrandi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și Iutei pentru activitatea desfășurată. Împărtășesc majoritatea concluziilor dumneavoastră, domnule președinte, în ce privește bugetul general. Comisia are dreptate că majoritatea ecologizării se va face în celelalte domenii, dar încă mai avem nevoie de suficienți bani și în liniile bugetare proprii. Un lucru pe care aș dori să-l subliniez e importanța Agenției Europene de Mediu. Dăm sarcini suplimentare acestei agenții se știe că este una dintre agențiile cu cea mai bună activitate care există în Europa, dar și ea se confruntă cu reduceri bugetare și doar cu bani suplimentari limitați pentru sarcinile suplimentare. Am avut ministrul de mediului din Polonia ieri să sublinia din nou importanța noilor date, etc., etc., dar depindem atât de mult de Agenția de Mediu de la Copenhaga pentru a obține aceste date. Așadar, aș vrea să subliniez încă o dată importanța și sper că de partea Parlamentului vom putea asigura acești bani suplimentari pentru această agenție extrem de importantă. Mulțumesc. Karin Kanbach. Karin Kanbach. Și eu vreau să-i mulțumesc uh, călduros, Iute. Eu am o întrebare referitoare la personal, pentru că uh, este un subiect care se discută tot timpul câte sute de mii de funcționari europeni uh, funcționează, operează pe cheltuiala cetățenilor europeni și vreau să știu uh, care sunt cifrele concrete. Um, de exemplu, în ce măsură putem să controlăm uh, prin personal punerea în aplicare a legislației în domeniul mediului? Pentru că um, e nevoie să știm exact câți oameni uh, sunt cei care se ocupă de acest control. În momentul de față, bugetul uh, Austriei, bugetul național pe an, corespunde întregului buget uh, european. Uh, și uh, <clears throat> E important să le spunem lucru, oamenilor aceste lucruri, pentru că dacă nu, ei tot timpul se gândesc că, a, bugetul european, e vorba de niște cifre absolut îngrozitoare. Um... Bine. Și eu am o întrebare. Pentru că în decursul anului uh, au sunat clopotele de, uh, au sunat uh, alarmele uh, pentru linie bugetare legate de protecția climei. Pentru că Uniunea Europeană și-a asumat obligații internaționale pentru protecția climatică, pentru biodiversitate, Și vreau să întreb dacă e clar că vom putea să ne plătim aceste obligații prin uh, proiectul uh, de buget. Iuta, înainte să îți dau din nou cuvântul, cred că ar fi foarte bine dacă ar putea să intervină și Comisia pentru a lua poziție față de ceea ce s-a spus. Pe cine avem aici din partea Comisiei? Anboio? Da? Yeah. No. Yes? Este în sală sau nu este? Surpriză? Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de la DG Mediu. S-ar putea să mă ocup de unele dintre chestiunile sau întrebările formulate aici legate de propunerea Comisiei pentru proiectul de buget. Cu siguranță bugetul pentru mediu și acțiuni de mediu la titlul 7 cresc cu 2,6%. Dar vreau să subliniez și faptul că majoritatea acestor cheltuieli este la programul LIFE, unde Comisia în proiectul de buget a propus o creștere de 4,3%, care depășește cei 2% general. În ce privește Agenția Europeană pentru Mediu, propunerea Comisiei, într-adevăr, pentru proiectul de buget conține propuneri pentru personal suplimentar care corespunde noilor sarcini, în special în domeniul legislației în materie de climă și de calitatea aerului. În ce privește implementarea legislației și numărul de angajați putem să dăm cifrele oamenilor care lucrează la DG Environment, pentru că sunt în niște unități uh, aparte, deci nu e greu să aflăm cifrele, dar salutăm foarte mult în rezoluție apelul la statele membre să îmbunătățească implementarea dreptului de mediu european, pentru că e o prioritate și pentru Comisie. Mulțumesc. Thank you. Președintele, mulțumesc. Iuta. Das meiste hat jetzt ähm, An schon beantwortet. Ähm, da, An a răspuns deja la cele mai multe chestiuni. Bugetul va deveni mai, mai verde, mai ecologic. Asta e planul. Asta e planul pentru cadrul financiar multianual. Însă, trebuie să analizăm foarte atent legislația și pot deja să îi rog pe toți colegii uh, atunci când e vorba de legislația agricolă, legislația regională, trebuie să analizăm lucrurile și să fim atenți ca uh, cifrele să rămână, pentru că deja am auzit tot felul de proteste că uh, acești, această cifră de 30% pentru măsuri de mediu, pentru primul pilon, nu trebuie să fie acceptată. Am auzit deja aceste voci și uh, colegii din uh, Comisia, Comisia Agricolă ne roagă să îi susținem astfel încât uh, acest procent să rămână în uh, buget. Pentru că Parlamentul deja în ansamblu său a cerut astfel de lucruri prin Comisia Șor, prin raportul Comisiei Șor, Dar să ne asigurăm că aceste cerințe ajung și în legislație. Și când domnul comisar Han va veni cu propuneri despre politica regională, din nou trebuie să citim cu mare atenție documentele, uh, ceea ce sigur uh, facem în mod normal. Trebuie de asemenea să avem grijă și la subvențiile dăunătoare. Pentru că întotdeauna noi elaborăm uh, rapoarte și ne spunem părerea, dar poate că ar trebui să încercăm să venim cu niște cifre concrete. Dar uh, poate că am putea să uh, rugăm uh, direcțiile care uh, ne susțin dacă pot să uh, vină cu o compilație de, de cifre ca să uh, știm cât de uh, mare este ponderea subvențiilor care se plătesc și care sunt dăunătoare pentru mediu. Dar asta e o muzica viitorului, e deocamdată ceva ce ne dorim. Uh, în bugetul pentru obligații internaționale uh, există aceleași sume ca și în bugetul trecut. Și aici, sigur, întotdeauna întrebarea este cum uh, reușește să adune Comisia ceea ce au propus, uh, promis deja statele membre. Am întrebat deja de mai multe ori acest lucru. Vrem să vedem datele concrete. Cine a plătit, cine n-a plătit, astfel încât să putem să acționăm acasă, la noi, nu știu ce au făcut uh, germanii, dar uh, eu am senzația că uh, cifrele promise nu sunt într-adevăr plătite în realitate. Știu că există dificultăți, acum nu știu exact cine a, a fost responsabil de acest lucru, dar în cadrul financiar uh, multianual au scos aceste cheltuieli în afara uh, cadrului, deci o linie PM, deci niciun fel de cifră acesta este instrumentul pentru angajamente care, vin, care au venit de la statele membre. Eu uh, nu am văzut încă acest instrument, dar uh, și aici trebuie să ne, ne ocupăm de acest lucru. Um, bun, știm că acum pentru 2012 nu, nu se va face mare lucru. Da, uh, știu, cei de la bugete sunt o castă specială, nu sunt uh, prea iubiți, dar oameni importanți și necesari. Și tu aproape ai uh, monopolul în uh, comisie, pentru că ai o perspectivă foarte clară asupra liniilor bugetare și părerile tale sunt întotdeauna uh, importante, ca de obicei, pentru că, într-adevăr, noi discutăm aici, elaborăm și adoptăm politici idei, dar important este ca ele să ajungă și în practică. Bun atunci cred că ar trebui cu toții să ne suflecăm mânecii și să ne aducem contribuția pentru a ne asigura că uh, lucrurile vor uh, merge în direcția în care ne dorim și sigur că uh, în continuare tu vei fi cea care ne va conduce. Mulțumim, Jutta Haug. Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi tot, uh, e vorba tot de bani, examinarea intermediară a regulamentului Life Plus. Timo Machela face prezentarea. Director la Direcția Generală Mediu pentru probleme ecologice. Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că ne dați reprezentanților Comisiei posibilitatea să prezentăm această examinare intermediară a regulamentului LAI Plus 2007-2009 examinare încheiată de comisie acum câteva luni și trimisă la Comisia de Mediu. Această examinare se bazează pe contractarea unui contractante externe, experți care să facă această examinare pe o bază de factori de interes foarte larg și consultare. Și Comisia a, a pregătit raportul. Principala concluzie a acestei examinări intermediare este că programul LIFE a avut uh, foarte mare succes ca instrument de la bun început în 1992. Peste 3.000 de proiecte finanțate prin programul LIFE au fost eficiente și contribuții de succes la nevoile politicii de mediu din Uniunea Europeană. Aceasta e principala concluzie pentru evaluare intermediară. O să elaborez puțin uh, în legătură cu motivele pentru care s-a tras această concluzie, de ce programul LIFE a fost considerat de evaluator ca fiind instrument de succes. Mai întâi, a jucat un rol semnificativ în uh, implementarea Crearea și implementarea directivei prin habitaturile și păsările în Uniunea Europeană și rețelele natura înrudite. În al doilea rând, pentru că a fost un laborator eficient pentru testarea de noi abordări și tehnologii, pentru promovarea implementării celor mai exigente elemente ale legislației de mediu europene, cum ar fi directiva cadru privind apa. În al treilea rând, a mărit, conform evaluării, gradul de conștientizare, de sensibilizare a cetățenilor europeni în problemele de mediu și accesul lor la informațiile de mediu. Pentru mulți dintre aceștia, LIFE este singurul instrument uh, consacrat mediului ca instrument de referință pentru cheltuielile de mediu din Uniunea Europeană. Toate acestea, desigur, uh, această uh, evaluare intermediară a identificat și domenii în care programul ar putea să fie îmbunătățit. De exemplu, această examinare propune o mai bună concentrare și prioritizare care ar fi benefică impactului programului, mai ales asupra politicii de mediu și a tendințelor de guvernare. În al doilea rând, trage concluzia că unele elemente ale programului ar putea fi mai bine definite pentru a avea mai mult succes. De exemplu, partea de biodiversitate din programul LIFE s-ar putea concentra mai mult pe demonstrarea celor mai bune practici. ca să fie mai eficiente. Se trage și concluzia că strategia de comunicare și informare, acest element care este nou, încă nu e pe deplin înțeles și utilizat în cele mai bune moduri. În plus, crearea de sinergii cu alte fonduri ale Uniunii Europene a fost o șansă, iar constrângerile de a prelungi unele programe sau de a le extinde în afara Uniunii Europene a limitat uh, avantajele programului. Unele dintre aceste constatări, în special, cele cu privire la lipsuri sunt deja avute în vedere în finalizarea programului în aceste perspective financiare, dar și acum când planificăm posibilul succesor al instrumentului LIFE. Cu permisiunea dumneavoastră, domnule președinte, aș vrea să spun câteva cuvinte despre activitatea comisiei deja pentru viitor, pentru viitoarele perspective financiare posibile, după cum știți, bazat pe comunicarea Comisiei cu privire la bugetul pentru Uniunea Europeană lui 2020, care a fost decisă de Comisie pe 29 iunie anul curent. În acea comunicare, Comisia propune un instrument succesor pentru LIFE cu un buget de 3,2 miliarde de euro, ceea ce ar fi o creștere față nivelul actual de buget și conform propunerii comisiei, acesta s-ar împărți între partea de mediu a LIFE 2,4 miliarde și apoi 0,8 pentru schimbări climatice. Asta a propus Comisia. Comisia consideră că Trebuie să ne concentrăm atenția în continuare pe prioritățile de mediu ale Uniunii Europene, cum ar fi schimbări climatice, biodiversitate, eficiența resurselor și ecologizarea economiilor pe ansamblu. O atenție aparte ar trebui să fie acordată implementării legislației de mediu a Uniunii Europene. Comisia consideră că nu poate să existe creștere în Uniunea Europeană fără o gestionare durabilă și o protecție adecvată a mediului înconjurător. Iată de ce asta corespunde și strategiei și obiectivelor strategiei UE 2020. Sub posibilul nou instrument, Comisia lucrează pe lângă proiectele tradiționale la un nou tip de proiect care să fie apoi introdus ca parte a programului LIFE, proiectul integrat, cum îi spunem noi, cu scopul de a mări scara proiectelor și o manieră mai integrată pentru alte surse de finanțare din Uniunea Europeană, dar și de la regiunile din statele membre pentru implementarea politicilor de mediu ale Uniunii Europene, în special în domenii cum ar fi biodiversitatea, apa și gestionarea deșeurilor. Valoarea de impact a acestei propuneri este pe cale de finalizare pentru a putea apoi să prezentăm o propunere juridică mai precisă pentru instrumentul care să succeadă regulamentul instrumentului LIFE probabil în noiembrie sau decembrie anul acesta. Așadar, domnule președinte, în încheiere, aș vrea să spun că LIFE a fost conform acestei examinări intermediare și poate să fie și pe viitor instrument important și util pentru promovarea de elaborării și implementării politicilor de mediu ale Uniunii Europene și să demonstreze cele mai bune practici care există în Uniunea Europeană. Mulțumesc. Ja, danke, Herr Mulțumesc, domnule Machela. Vă mulțumesc pentru că ați prezentat uh, succint această examinare intermediară a programului LIFE, singurul instrument propriu-zis pentru politica de mediu din Uniunea Europeană care acoperă 3000 de proiecte și poate fi considerat uh, un succes. Ați vorbit despre programul care îi va succede. Și ați menționat suma de 3,2 miliarde de euro care va fi uh, destinată acțiunilor de mediu și de combaterea schimbărilor climatice. Dar, după cum am auzit deja înainte, alte linii bugetare trebuie și ele să contribuie pentru că programul LIFE în sine nu este suficient. Aș vrea să văd dacă există comentarii din partea colegilor sau întrebări pe care ar dori să le adreseze. Având în vedere că sunteți în această fază de examinare pentru al șaselea program cadru de mediu, v-aș întreba dacă vom primi această evaluare înainte de concediile de vară sau doar la toamnă. Evaluarea celui de-al șaselea program cadru de mediu. Evaluarea de impact a acestuia. Well, Mr. Chairman, uh... Domnule președinte, într-adevăr, Comisia finalizează evaluarea acestui program de acțiune cadru pentru mediu cu numărul 6 pe ansamblul Uniunii Europene și întrucât suntem deja la jumătatea lui iulie, nu o să se prezinte înainte de vacanță, ci curând după vacanța de vară. Îl veți avea în fața dumneavoastră. Nu vreau să mă pronunț în numele colegilor care se ocupă de finalizare. Este practic gata și mai există niște consultări interne la comisie, deci uh, va fi prezentat uh, în primele câteva săptămâni de după vacanța de vară. Ok, weil ich weiß, dass die polnische Präsidentin... Președintele, mulțumesc. Știu că președinția poloneză vrea să facă eforturi deosebite legate de această evaluare pentru un posibil al șaptelea program cadru. Deci ar fi foarte bine dacă l-am vedea curând după vacanța de vară. Mulțumim încă o dată, domnule Machela. Nu mai avem alte întrebări pentru dumneavoastră. Ne-am notat ce ați avut de spus și acum trecem mai departe la punctul următor de pe agenda dar uh, suntem puțin în avans. Deși se pare că nu e o problemă, trecem la punctul 20 de pe agenda. Vă mulțumesc. Îi uh, urez bun venit domnului Carl Volkenberg, DG Mediu, persoană pe care o cunoaștem foarte bine în această comisie. Dumnealui a fost uh, prezent aici cu puțin timp în urmă. Foarte mulți membri au fost prezenți cu acea ocazie. Uh, Am avut acea idee de a vă Um, asculta, de a discuta cu dumneavoastră timp de trei ore. Și cineva din administrație a întrebat ce se întâmplă când deputații pun întrebări, însă pleacă din sală și nu mai rămân să asculte răspunsurile. Ei, nu ni s-a dat un răspuns la această întrebare, așa se mai întâmplă aici. Scuzele noastre, acești deputați își lasă asistenții pentru că aceștia să asculte răspunsurile, deci orice informații pe care ni le dați uh, sunt preluate. Îmi închipui că și direcția dumneavoastră așteaptă vacanța de vară ca noi toți, însă astăzi va trebui să discutăm un subiect foarte interesant și anume al treilea raport referitor la comunicarea privind deficitul de apă și seceta. Mai multe țări și regiuni sunt afectate în mod regulat de acest um, fenomen. Vom asculta prezentarea dumneavoastră, după care colegii vor putea pune întrebări. Vă mulțumesc! E drept că ultima oară când am fost aici, sala era mult mai plină decât astăzi, însă Aștept cu nerăbdare să discutăm despre apă, un subiect foarte important și la început mă voi referi pe scurt la cel de-al treilea raport. Voi profita de ocazie pentru a vă spune cum anume intenționăm să ne continuăm munca în acest domeniu. Acest al treilea raport pe care îl aveți fața dumneavoastră arată un lucru și anume că situația e din ce în ce mai gravă. Lipsa de apă nu se face simțită doar în sudul Europei, ci e o trăsătură comună practic tuturor regiunilor din Europa, cu excepția anumitor zone foarte nordice și uh, slab populate. Țări precum Cehia, Cipru, Malta ne raportează că se confruntă cu probleme continue legate de penuria de apă. Mai avem încă cinci alte țări care ne-au raportat că nivelul uh, precipitațiilor e sub media pe termen uh, mediu. Franța, Ungaria, Marea Britanie, Portugalia și Spania. Deci vedeți că aici avem un evantai destul de larg de țări și printre aceste țări sunt și unele dintre cele mai mari. Belgia, țările de jos, Marea Britania, Marea Britanie ne raportează că s-au confruntat cu seceta cea mai uh, gravă din ultimii ani. Situația apei rămâne o sursă de îngrijorare în Europa. Se clar când vezi lucrurile pe ansamblu, ne dăm seama că noi suntem oarecum privilegiați, deoarece miliarde de alți oameni nu au acces la o apă potabilă de calitate. și vă dați seama cât de mari sunt problemele cu care ne confruntăm noi, omenii, în această privință. În raport se spune că această problemă nu ține doar de mediu, aici există și consecințe economice, cum ar fi în agricultură, turism, în domeniul industrial, energie, transporturi. Și că, bineînțeles, situația apei va afecta inevitabil uh, competitivitatea. Știm că mai multe țări membre au luat măsuri Noi sprijinim orientarea de a încerca să gestionăm cererea pentru a folosi apa mult mai eficient. Deci asta e un prim pas înainte de a ne gândi la noi surse de apă, cum ar fi transferurile sau desalinizarea, deoarece credem că aceste două modalități au efecte suplimentare în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon și alte probleme de mediu. Ce intenționăm să facem? Am început lucrările la un plan al apei, Water Blueprint, împreună cu Consiliul uh, și Parlamentul, plan pe care vrem să-l terminăm până la sfârșitul anului. E o abordare foarte cuprinzătoare ceea ce vrește apa, în cadrul căreia folosim patru aspecte de analiză se evalua, evaluează planurile de gestionare a bazinelor râurilor pe care trebuie să le prezinte statele. Au avut deja obligația de a le prezenta. Din păcate, încă nu am primit toate planurile. 4-5 state încă nu ne-au trimit planurile de gestionare a bazinelor râurilor. În al doilea rând, o a doua evaluare o verificare a gradului de adecvare a politicii în domeniul apei. Vom vedea dacă avem într-adevăr legislație în domeniu, să vedem ce anume putem face diferit, să completăm și să avem un streamline. De asemenea, ne uităm și la lipsa de apă, se evaluează și vulnerabilitatea resurselor de apă în fața schimbării climatice, deoarece pe lângă celelalte alte surse de presiuni știm că și schimbarea climatică uh, își face simțită prezența. De asemenea, acum câteva cuvinte în legătură cu acest plan, acest blueprint. Deocamdată nu e decât o evaluare prealabilă, vom avea un an de zile pentru a evalua și pentru a cizela toate structurile, toate lucrurile despre care am vorbit. Există șapte domenii abordate în contextul acestui uh, plan. În primul rând, gestionarea solului. Poate că vă surprinde faptul că primul lucru pe care îl menționez uh, când vorbesc despre apă este solul. Ei, să nu vă mirați, deoarece în cadrul politicii privind apa e foarte important să analizăm lucruri cum ar fi Uh, sistemele de drenare urbană eficiente, um, deforestarea, luncile inundabile și altele, deoarece toate acestea afectează uh, disponibilitatea apei la nivel european. De deci gestionarea solului și toate elementele care țin de asta uh, reprezintă primul domeniu de analiză. Un al doilea de fiecare dată când uh, lipsesc resursele, acestea trebuie să fie gestionate prin niște mecanisme de piață. Și cel mai bun mecanism de piață disponibil e prețul. Deci va trebui să vedem cu care este cum stăm cu stabilirea prețurilor, cu internalizarea costurilor, poluarea apei. Cred că e îmbucurător faptul că din ce în ce mai multe state membre introduc uh, un preț la apă. Apa nu mai e o resursă gratuită pe care o scoți dintr-o fântână și o folosești fără să plătești nimic. Trebuie să recunoaștem faptul că utilizarea apei uh, costă ceva și trebuie plătit costul respectiv dacă vrem să fim mai eficienți. Deci vom discuta în continuare despre impozitare, stabilirea prețurilor, înlăturarea unor subvenții nocive pentru a evita presiunile excesive asupra apei, de asemenea stabilirea unor uh, scheme de alocare a apei în acele uh, zone din Europa unde uh, lipsește apa. În al treilea rând, eficiența apei pentru a o crește, trebuie dezvoltată raportare în ceea ce privește ecosistemele și apa. Mhm. Trebuie să ținem cont de faptul că există zone diferite în Uniunea Europeană, cantitatea de apă uh, disponibilă e diferită și de asemenea să vedem care este consumul uh, la care ne așteptăm. Consum pentru uz urban, industrial, agricol și așa mai departe. Deci trebuie să avem toți acești factori pentru a vedea unde sunt dezechilibre și ce putem face pentru a pentru a restabili un echilibru va trebui să dăm niște indicatori pentru țintele privind, pentru obiectivele de eficiență. Și aici obiectivele de eficiență sunt în funcție de sectoare. E o cale pe care trebuie să o explorăm. Un al patrulea element. Parteneriatul de inovare în domeniul apei. Aici ne vom concentra pe colaborarea cu industria pentru a depăși barierele din calea inovației în domeniul apei. Și vom colabora strâns cu colegii de la DG Cercetare. Deci vor fi vor avea loc activități menite să îmbunătățească Um, cunoștințele noastre și venite să uh, crească nivelul de inovare. De asemenea, vom analiza sistemul de guvernare general. Și aici, um, având în vedere două scopuri. Pe de o parte, să ne asigurăm că avem un sistem guvernamental cuprinzător, fără viduri, fără elemente neacoperite, în privința cărora nu avem niciun mecanism de punere în aplicare a politicilor noastre. Și în paralel, cealaltă față a monedei îi va fi uh, reducerea poverii administrative. Trebuie să avem uh, anumite instrumente de politică, să să vedem, să ne asigurăm că acestea vor fi cel mai puțin costisitoare și mai puțin birocratice în ceea ce privește pe utilizator și operator. Deci și aici va trebui găsit un echilibru. Cea de-a șasea prioritate va fi să ne asigurăm că ne creștem baza de cunoștințe. Am vorbit puțin aici despre acea raportare. Până la sfârșitul anului viitor vom avea șansa de, vom putea uh, analiza cele 100 și ceva, 107 de planuri de genelor râurilor. 176 de bazine vor fi analizate, vom vedea ce idei regionale și locale există în legătură cu folosirea apei în aceste bazine. și vom uh, dobândi foarte multe informații în urma acestui exercițiu. E clar că trebuie să observăm mai mult ceea ce se întâmplă, să, folosim, uh, să ne folosim de observarea prin satelit, prin programul de monitorizare a Pământului, GMES, să îmbunătățim și mai mult sistemul de informare în domeniul apei. Domnul Potocnic, comisarul meu, uh, uh, solicită acest lucru în mod constant, deci de fiecare dată el spune că ceea ce uh, propune comisia trebuie să se bazeze pe cunoaștere, deci va fi un domeniu important. Și în al șaptelea rând, nu în cele din urmă, în ultimul rând, dar nu în cele din urmă, va trebui să vedem ce se întâmplă la nivel internațional. Uh, va trebui să facem față provocărilor internaționale legate de uh, disponibilitatea sau uh, uh, penuria de apă în țările în curs de dezvoltare. Vedem care este efectul situației apei asupra îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Să nu uităm și de evoluțiile demografice care ne fac să credem că va crește și mai mult problema lipsei de apă pe viitor. Acestea sunt elementele pe care va trebui să le abordăm în acest plan. Săptămâna viitoare Vom discuta toate aceste aspecte care țin de apă, iar în primăvara anului 2012 vom organiza o mare conferință europeană a apei, pe lângă faptul că, bineînțeles, vom discuta asta și în săptămâna verde. Deci anul viitor vom avea șansa de a ne defini mai bine politicile. Cred că ne confruntăm cu niște provocări majore – Însă, în același timp, devin, devenim din ce ce mai conștienți de aceste probleme și dispunem și de o serie de instrumente care ar trebui incluse într-o structură cuprinzătoare și coerentă. Mulțumesc, domnule Falkenberg. Vă mulțumim pentru prezentarea acestui spectru larg de politici în domeniul apei. Ați spus, de fapt, mai multe decât uh, ceea ce se află în cel de-al treilea raport. Acest plan e un plan major și știți că noi, în această comisie parlamentară, acordăm o atenție deosebită apei, deoarece apa e fundamentală, e esențială și Așa va rămâne și pe viitor. Acum, domnul Richard Zeber, expertul nostru cunoscut în ceea ce vește apa, va lua cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să uh, pretind că sunt aici expertul absolut, dar era pur și simplu primul care s-a înscris la cuvânt. Da, da, da, da, nu. Am să las uh, colegilor mei mai experimentați acest, uh, acest statut. Mulțumesc, domnule director general. Mulțumesc pentru că ați venit aici uh, să discutați despre acest subiect cu noi, pentru că eu cred că este unul dintre elementele centrale uh, pentru viitorul nostru în discuția despre mediu și uh, așteptăm uh, deja de ceva vreme acest blueprint, acest uh, acest plan. Am discutat deja cu domnul comisar Potocnic de multă vreme și um, așteptam să vină acest um, plan cu o mică întârziere. În orice caz, uh, în orice caz este mult mai bine pregătit. Deci, putem să înțelegem că a întârziat și DG Mediu uh, am văzut că a făcut eforturi să pregătească foarte bine acest uh, plan. Am și eu o mică dorință în acest domeniu. Până acum noi nu am prea fost implicați, uh, Parlamentul nu a fost implicat foarte mult în uh, toată această activitate, în conferințele care sunt planificate, dar cred că apa este un domeniu atât de amplu și cred că și pentru plan ar fi mult mai bine dacă Parlamentul și mai ales Comisia noastră a fi întotdeauna implicat, să fie în prim plan, pentru că avem atât de multe politici în acest uh, domeniu care nu trebuie tratate doar la nivelul uh, um, funcționarilor, uh, experților, ci și din punct de vedere politic. De aceea vreau să rog pe domnul director general în ce măsură va fi posibil în anii următori să ne țină întotdeauna la curent pe noi cei din Comisia Envi și de asemenea să ne solicite ideile și implicarea, pentru că sunt sigur că am putea contribui. Eu sunt uh, președinte al uh, grupului pentru apă, în care și Ines este membru. Vom monitoriza uh, și însoți acest proces și vă stau cu mare pe la dispoziție pentru orice fel de discuții viitoare. Întâi, câteva chestiuni de principiu. Atunci când discutăm despre apă, aud întotdeauna această uh, cerere legată de gestionare de gestionarea cererii din partea Comisiei. Cred că e foarte important să avem o abordare mult mai uh, cuprinzătoare, pentru că dacă ne concentrăm numai asupra cererii, atunci anumite țări, cum e Spania, de exemplu, au o problemă. Dacă ne gândim la Cipru și la emisfera sudică, aceste probleme nu se pot rezolva, probleme din domeniul apei nu se pot rezolva numai prin uh, gestionarea ofertei. Trebuie să avem o abordare realistă și să încercăm cât mai timpuriu să vedem ce altfel de soluții putem să găsim. Eu nu vreau să um, spun că există regiuni sau domenii, sau mă rog, industrie care îi devină sau care ar avea intenții rele, dar trebuie să fim cu toții foarte deschiși și să vedem toate posibilitățile care există de acțiune în acest domeniu. În ceea ce privește acest caracter regional, eu sper că Comisia va uh, șterge acest lucru din plan, pentru că dacă încercăm să uh, găsim o aceeași soluție pentru toată lumea, uh, avem o problemă atunci uh, populația nu va accepta acest lucru pentru că sigur că atunci uh, zonele, anumite zone vor fi uh, văzute ca fiind mult mai uh, eficiente din punct de vedere al utilizării apei și altele nu. Și dacă nu reușim să implicăm uh, elementul regional în acest plan, atunci vom, uh, vom eșua. De aceea, vreau să rog Comisia să implice cât mai mult și regiunii și pe noi, parlamentari, ca reprezentanți ai regiunilor, să uh, ne ceară părerea, pentru că contribuția locală, regională, poate să ducă la creșterea acceptării politicilor de către uh, politici. În ceea ce privește mainstreaming-ul, această eficientizare, știm um, uh, că marele cheltuitor în politica europeană este politica agricolă, care este acum reformată și politica regională și asta e șansa să rediscutăm și să regândim aceste chestiuni numite de noastră, uh, utilizarea terenurilor, de exemplu, și să îi privim pe uh, țărani, pe fermieri, ca uh, um, cei care utilizează foarte multă apă, acest lucru e adevărat, dar um, ei au o activitate foarte importantă. Și dacă venim cu acest plan care spune la sfârșitul lui 2010 că uh, uh, vrem 80% din bani pentru aceste politici, eu cred că nu e momentul potrivit, pentru că uitați-vă la situația statelor membre. Când ceri bani, nimeni nu mai dorește să cheltuiască în plus. De aceea cred că e foarte important să uh, avem o abordare cât mai uh, clară, pentru că dacă așteptăm uh, până ce decide Consiliul și apoi să spunem, a, bun, eficientizare, uh, nu cred că vom mai putea face ceva. Știm toate tensiunile care sunt legate de dezbaterea agricolă și cred că acum, cât mai timpuriu, trebuie să venim cu poziția noastră. În ceea ce privește celelalte chestiuni legate de competență, când e vorba de Uh, caracterul regional și de utilizarea terenurilor, asigur că trebuie neapărat să facem o distinție clară între ceea ce trebuie să facă Uniunea Europeană, ce trebuie să facă statele, regiunile și locale. DG Envi uh, vine cu o propunere care este sigură din punct de vedere juridic. Ceea ce e foarte important, pentru că dacă nu, o să avem o grămadă de vreme această discuție de competență. Cine are voie să facă ce? Și dacă ne uităm la dificultățile care există în statele membre, uh, dar nu există niciun fel de uh, autoritate clară care să se ocupe de probleme, uh, atunci sigur că problemele nu vor fi rezolvate. Deci, această distinție foarte clară e foarte importantă, pentru că dacă nu ne încălcim în această dezbatere uh, și uh, nu reușim să facem nimic. În ceea ce privește prețul apei, domnule director general, um, uh, eu o să, o să vorbesc uh, să, până, am, până spun tot ce am de spus uh, eu, pentru că avem timp și nu vreau să te las să-mi tai uh, um, cuvântul. Uh, apa nu este un bun economic obișnuit și dacă ne uităm la efect, efectul pe care îl au prețurile, situația este critică. Pentru că dreptul la apă este un drept fundamental și de aceea trebuie să avem grijă că dacă prețul crește de 4 de 5 ori, uh, efectele economice sunt zero, efectele sociale sunt extreme. De aceea cred că acest instrument trebuie tratat cu precauția necesară și, din nou, aici trebuie să ascultăm vocile politicienilor de la nivel regional și local. Uh, pentru că e o situație foarte critică și trebuie uh, tratate lucrurile cu mare precauție și delicatețe. Dar, după cum știți, vă, vă susținem, tehnologia noastră poate să uh, fie un șlagăr la export și să nu uităm uh, problematica problema apei uh, care este cuprinsă în produse, pentru că uh, noi um, uităm acest lucru și dacă vrem să preve- privim lucrurile la nivelul global, atunci trebuie să vedem și apa cuprinsă în produsele uh, agricole și în produsele pe care le importăm sau le exportăm. Și, din nou, trebuie să avem o sensibilitate aparte pentru acest uh, subiect. Domnule director general, vă rog, încercați să extindeți acest proces uh, cât mai mult puteți, implicați toți actorii importanți. Sigur că reforme trebuie făcute rapid, însă vrem să fim uh, implicați uh, pentru ca în cele din urmă, chiar dacă primim uh, aceste instrumente târziu, măcar să ne asigurăm că e ceea ce ne-am dorit. Uh, și eu îmi cer scuze că am uh, vorbit așa de mult. Um, Iolainen, da, a fost palpitant să te ascultăm. Cred că acum uh, inima ta e plină, copul, capul e gol. Ai spus ce ai avut de spus. Bun, Uh, sigur că îți, îți, uh, înțelegem angajamentul pentru domeniul apei. E foarte bine să existe anumite persoane pasionate care se ocupe de anumite domenii. Și Ines este în grupul de lucru pentru apă și da acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și eu domnului Falkenberg pentru faptul că ne-a rezumat această propunere și pentru că a intrat în detalii în uh, ceea ce privește anumite teme interesante și sunt de acord cu ceea ce spunea domnul Zeber în legătură cu necesitatea acestui uh, plan pe care îl așteptăm. Asta deoarece lipsește atât de mult apă în multe zone, știți care e un efect inițial al schimbării climatice, însă avem nevoie de un astfel de plan deoarece și Uh, modalitățile de consum generează foarte multe probleme. În propunere dumneavoastră ați vorbit despre faptul că trebuie să ținem cont și de alte domenii de politici europene. Cea bine cunoscută, bineînțeles, politica agricolă comună despre care s-a vorbit și din partea care primim vești proaste în general, deoarece uh, lipsește eficiență în multe domenii. Însă aș vrea să vă întreb dacă vom vorbi și despre alte politici, cum ar fi cea energetică, industrială, alte politici în cadrul cărora ar fi important să se uh, împărțească se uh, împartă această povară. Când ne gândim, de exemplu, la importuri, o dezbatere tipică în domeniul agricol sau... Deci să se țină cont și de conținutul în apă al produselor importante, importate, mă scuzați. Trebuie să fim cu toții conștienți despre ce vorbim. Să, în primul rând, ar vrea să știu în ce măsură se va ține cont și de alte politici. Ați vorbit de asemenea de niște consultări strânse cu Parlamentul European. Așa ați spus. Însă știți de asemenea că nu doar uh, industria se implică în domeniu, ci și foarte multe organizații de cetățeni. Tema uh, apei e foarte importantă, deci de aceea e foarte important aici tot ceea ce ține de guvernarea publică, de consultările publice pe teren, deci toate acestea trebuie asigurate pentru că atunci când uh, vom avea acest program, să nu vedem că au lipsit aceste consultări prealabile. Știți, atunci când cerem un proces de consultări, ni se spune că totul va fi întârziat. Însă există foarte multe modalități în momentul de față de a face, de a înlesni aceste consultări fără să pierdem mult timp. Dumneavoastră v-ați referit la prețuri. Uh, să ne-a spus că printre noile măsuri vor exista și unele cu uh, caracter uh, normativ. Și eu trag un semnal de alarmă în ceea ce privește aspectul social aici. Însă mă gândesc și la alte aspecte legate aici de reglementare. Se vorbește de eficiență, știți că avem un program pilot pentru a ține cont nu doar de eficiența hidrică a clădirilor, un obiectiv uh, bun, însă eficiența în domeniul apei a orașelor în general. În Franța s-au publicat date, în Spania s-au publicat date în acest domeniu. Deci de aceea mă întreb. Um, acum, când vorbim despre următoarele perspective financiare, despre fondurile de coeziune și alte fonduri care afectează multe politici, deci mă întreb cum am putea include acest uh, element al apei în toate aceste fonduri. Orașul meu, Saragossa, în Spania, ă, a impus o condiție și anume renovarea tuturor, conductelor de apă. Deci dacă vrei să-ți renovezi ă, clădirea, trebuie să renovezi și asta. Și astfel s-au făcut mari economii. Și eu cred că Parlamentul European ar fi dispus să vă sprijine. Și acum am o cerere legată de un lucru important, recomandat și solicitat de Parlament, și anume acest program de acțiuni și de noi propuneri privind apa și nevoia de economisi, deci acest program trebuie inclus în strategia 2020. Eu v-aș ruga să identificați în fapt și anume dacă măsurile pe care le propuneți vor fi însoțite de uh, niște economii, de o reducere a costurilor importante pentru cetățenii de, de rând, care trebuie să știe ce se întâmplă, așa cum am făcut-o și în domeniul electricității. Deci nu trebuie economisită apă doar așa de dragul economiilor, ci pentru că asta creează și locuri de muncă, noi profesii, și totul vine prin niște vești proaste, să zic așa, prețurile sunt uh, crescute, trebuie economisită apa, nici în Spania nu, lucrurile nu stau prea bine, avem un stat federal, există probleme, însă e nevoie de acest mesaj clar. Să nu uităm că avem noi tehnologii, noi forme de gestionare, și aici vorbim și despre noi locuri de muncă ecologice, de creștere economică. Deci să nu dăm numai vești uh, proaste, să spunem că vom stabili un preț mai ridicat la apă, că o vom impozita, să ne gândim și la aceste stimulente sociale. Fără o astfel de abordare va fi foarte greu să avem câștig de cauză. Mulțumesc, Ines. Amândoi sunt în grupul de lucru pentru apă. Cei care nu sunt în grupul de lucru pentru apă nu pot să vorbească atât de mult timp, pentru că dacă nu, nu mai terminăm discuția. Jolanda Hübner. jakby wytycznych i tego, co już się udało zrobić w sprawie... Îi mulțumesc directorului general pentru faptul că ne-a spus deja ce s-a făcut în privința penuriei de apă. Apa e un produs de bază pentru omenire are un rol în economia um, noastră, însă e și o sursă de energie. Apa e folosită de asemenea de industrie. Și e folosită și ca ingredient de bază în agricultură. Czasowe wody w poszczególnych în anumite momente, în unele regiuni, există un exces de apă. Și nu știm suficient de multe despre diferențele regionale. Să nu uităm că uneori ai, uneori lipsește apa undeva, însă în același timp, în altă parte, e prea multă apă. Și lucrurile se schimbă. Vedeți că acum începe să lipsească apa în Uh, zone unde nu s-a înregistrat acest fenomen și de aceea poate că ar fi bine să ne gândim la stocarea apei, la um, um, rezervoare care pot fi făcute. Și tot așa cum avem un atlas al drumurilor și șoselor și niște hărți de transmisie a energiei, poate că am putea avea ceva semănător și în ceea ce privește transmisia apei, bazându-ne pe o structură de rezervoare, pentru că acele regiuni care au un exces de apă să poată furniza apă celor care nu au suficientă. Trăim în secolul 21, nu tehnologia ne lipsește, ci voința politică. Și ca și în domeniul energiei, ar trebui să dăm prioritate apei și să o facem și apa ar trebui să devină o parte din strategia noastră economiei. Am putea profita și mai mult din punct de vedere agricol, deoarece unele regiuni acum nu au suficientă apă. După părerea mea, ar trebui să avem o abordare mult mai uh, cuprinzătoare la nivel european. Mulțumesc. Totuși, eu sper că nu vom avea nevoie de o conductă din Polonia către Portugalia prin care să vină apa dacă... Uh, bun, după politica din Portugalia, sperăm să fie suficientă apă și acolo. Vitorio Prodi. Mulțumesc, domnule director, că ați venit aici. Cred că e o chestiune extrem de importantă și pentru că, printre altele, e vorba de... Sunt și membru al grupului de lucru privind apa și trebuie să ne ocupăm de o bună planificare care are apa drept uh, punct central să menținem apa acolo unde există cât mai mult timp posibil, să o păstrăm. Ceea ce combate eroziunea solului și acest lucru ar trebui să fie o prioritate. Aș dori de asemenea să subliniez că în zonele urbane este extrem de dificil acest lucru și adesea problemele apar tocmai în zonele urbane, pentru că impermeabilizarea terenului împiedică uh, realimentarea pânzelor freatice și posibilitatea menținerii solului așa cum era. Suntem într-o situație în care mai întâi trebuie să ne gândim la realimentarea pânzelor freatice și în anumite situații trebuie să vegem ca această realimentare să fie într-adevăr pozitivă. Mm. Uneori realimentarea naturală poate nu e suficientă, deci trebuie să se impună realimentarea pânzelor freatice. și apoi să vedem ce se întâmplă în zonele urbane unde am putea să preconizăm o, o combinație între apele de ploaie, apele gri și apele negre, care au cele din urmă un aport energetic important. Aceste aspecte ar putea să ne permită să stabilim o separare în conținutul energetic al apelor negre avea pe de-o parte apă care poate fi utilizată în scopuri industriale. Deci trebuie cu adevărat să revedem întreg contextul. Dacă există o criză, un deficit de apă, trebuie revăzută strategia globală privind apa, pentru că apa e un bun care trebuie să continue să fie furnizat. Eu aș dori ca strategia Comisiei Europene să țină cont de problema refacerii pânzelor freatice, pentru că și acest lucru poate să contribuie la reechilibrarea unei situații care continuă să se deterioreze. Mulțumesc. Mulțumesc. Trebuie să vă presez un pic cu timpul pentru că mai avem uh, și un alt subiect important. E vorba de transportul aerian. Crista Clas. Mulțumesc, domnule președinte. Eu pot să mă exprim scurt pentru că, într-adevăr, specialiștii noștri în apă au intrat în profunzimea problemei și au uh, discutat foarte detaliat. Eu vreau să mai atrag atenția asupra unui subiect care e important pentru mine. Uh, abordarea uh, cuprinzătoare a apei este într-adevăr importantă pentru a sensibiliza pe oameni. Apa este un bun foarte, foarte important. Dar să uh, subliniem încă o dată uh, abordarea regionalizată. Colegii din Marea Britanie, din Irlanda, de exemplu, nu uh, reușesc să-i convingă pe uh, oameni că e nevoie de o strategie uh, comună. Uh, Uh, o strategie comună e bună, dar e nevoie și de diferențiere, pentru că există regiuni care au foarte mari probleme cu consumul de apă. Uh, există state în care uh, e secetă, de aceea vreau să vă rog ca această strategie să fie privită diferențiat și gestionarea apei uh, uh, pentru uh, fiecare stat trebuie să fie făcută în mod adaptat la specificitatea acestuia. S-a spus deja de mai multe ori că agricultorii fermieri sunt mari consumatori de apă, dar vă rog, domnule Falkenberg, să uh, spunem și faptul că uh, agricultorii, fermierii, sunt cei care uh, sunt uh, și filtrul pentru apă, uh, pentru că în uh, gestionarea terenurilor și în gestionarea solurilor e uh, foarte importantă și fără acest filtru nu uh, mai uh, putem să facem o gestionare bună a apei, un circuit bun al apei în natură și deci um, fermierii trebuie în continuare să uh, își aducă contribuția în acest domeniu și aceasta să fie recunoscută. Mulțumesc și în încheiere, Karin Kadenbach. Și eu vreau să subliniez doar un singur aspect. Uh, vreau să fac legătura cu ceea ce a spus colegul Grote și anume, cred că este foarte important să uh, discutăm lucrurile la nivel uh, global pentru că mă gândesc aici la orașe și la impermeabilizarea solului. Într-adevăr, există uh, zone în care uh, apa uh, pune probleme mari, inundații, nu, ea nu, se mai, uh, nu mai trece prin sol așa cum ar trebui și uh, e foarte important să avem strategii uh, pentru aceste domenii și să le luăm în considerare atunci când oferim uh, fonduri. E foarte important ca apa să fie... Uh, conduse către zonele unde solul poate să o și preia. Și uh, să încercăm să utilizăm apa acolo unde ea este mai mult prezentă, uh, să avem grijă la malurile râurilor, uh, deci să gestionăm totul într-un mod mai rațional. Mulțumesc, am și eu o întrebare cu privire la sistemul de guvernare. Și aici trebuie să ne gândim la faptul că Organizația pentru Apa uh, este um, bun, organizarea, gestionarea apei are loc în multe țări la nivelul local, regional. Rămân în continuare autoritățile locale și regionale responsabile pentru gestionarea apei sau ne așteptăm la schimbări? Deci dacă se poate, vă rog, uh, cât mai concentrat, cât mai pe scurt, uh, e ultima noastră reuniune, domnule. Mulțumesc. Am să încerc. În primul rând, mulțumesc pentru uh, contribuții, pentru toate intervențiile și cred că îmi dau seama din tot ce am auzit astăzi aici că uh, cu toții mergem oarecum, uh, cel puțin în mare, în aceeași direcție. Problemele pe care le-ați menționat gestiunea ofertei și faptul că trebuie să uh, gândim dincolo de acest aspect. Asta am spus și eu. Într-adevăr, trebuie să extindem abordarea. Gestiunea ofertei este un domeniu important și ar trebui să încercăm să uh, utilizăm uh, cât mai uh, rezonabil, uh, cât mai bine, cât mai gospodărește apa pe care o avem înainte să creăm uh, noi posibilități pentru a obține apă suplimentară. Dar în mod clar, o abordare cuprinzătoare este foarte importantă. Asta ne dorim și noi. Și pentru noi este foarte clar că în cazul apei există mari diferențe regionale. Um, în uh, aprilie a fost o glumă care a circulat prin uh, presa uh, din Germania și nu am înțeles foarte bine de unde a venit aceasta și uh, dacă avea legătură cu uh, direcția noastră, pentru că uh, aceste atacuri și glume care se fac în presă legate de apă uh, sau de alte domenii nu întotdeauna au, uh, uh, au uh, o justificare reală. Era vorba despre uh, dispozitivul utilizat la duș care uh, se spunea că ar trebui reglementat sau că Comisia Europeană ar dori să reglementeze dimensiunile și tipul acestor dispozitive. Nu e adevărat acest lucru. În orice caz, e clar că e un subiect important care atrage atenția. Apa este un bun important și trebuie să uh, ajungem să ținem situația mai bine sub control. Foarte pe scurt, vreau să fac trimitere și la faptul că, cu toate că există mari diferențe regionale în domeniul apei, există și foarte multe probleme transfrontaliere. Și uh, competențele pentru acest lucru, pentru că dumneavoastră ați spus că ar trebui să facem o distinție foarte clară și din punct de vedere juridic. Sigur că vom face acest lucru, așa cum facem întotdeauna, dar eu cred că acest lucru nu va funcționa foarte uh, lin, fără niciun fel de discuție și controverse, pentru că dacă mă uit la poziție din, anumite state, din anumite state membre, uh, unde se dorește uh, elaborarea unor planuri regionale de gestionare a basinelor uh, râurilor, uh, unde situația este foarte fragmentată. În același timp, în ceea ce privește Dunărea, în bazinul Dunării avem 17 state suverane și toate au trebuit să se pună de cod asupra unui plan de gestiune, pentru că numai așa, numai împreună putem să gestionăm uh, apa într-un sistem atât de uh, complex, cum este bazinul Dunării sau orice alte sisteme, pentru a uh, împărți în mod echitabil uh, cantitatea de apă pentru diversele uh, nevoi, de la agricultură, turism, transport, producerea de energie și toate celelalte uh, direcții, avem nevoie de această colaborare. Și vedem cu foarte, foarte puține excepții și în Regatul Unit. Acest lucru am spus în prezentarea mea și acest lucru este prezentat și în raportul nostru și acolo există probleme cu penuria de apă. În momentul de față, Regatul Unit ne-a comunicat că uh, au uh, cea mai gravă penurie de apă uh, de, de când se fac măsurători în acest domeniu. Ceea ce uh, E și mai problematic dacă vă uitați pe geam, vedem că plouă din nou și cu toate acestea și Belgia a semnalat în momentul de față penurie de apă. În același timp, în alte momente, avem prea multă apă. Trecem printr-o perioadă în care penuria de apă în întreaga Europa se va înăspri în anumite momente și în același timp, în alte perioade, vom avea inundații. Acest lucru este un rezultat al schimbărilor climatice, este un rezultat al uh, schimbărilor fundamentale care uh, au loc și în Europa și în alte părți ale lumii și cred că trebuie să acționăm, trebuie să încercăm întâi să înțelegem mai bine lucrurile, să încercăm care este rolul pe care îl joacă solul și se, trebuie să găsim modalități uh, de uh, captare a apei. Uh, ciclul apei se uh, accelerează mult prea mult în momentul de față, uh, de la evaporare, nori, uh, revenirea apei uh, în uh, mări și oceane. Acest ciclu se accelerează tot mai uh, dramatic pentru că noi. Uh, prin uh, despădurire, prin faptul că uh, Uh, construim foarte mult, pierdem tot mai mult din capacitatea solului de a prelua apa și uh, fiecare râu devine uh, ca un fel de uh, autostradă a cursului de apă, ceea ce poate să pună și uh, pune multe probleme. Și, într-adevăr, uh, chestiunile transfrontaliere, problemele mari de apă nu pot fi rezolvate la nivel local. Nu vreau să răspund la fiecare întrebare individual, cred că vom avea suficient timp atunci când analizăm planul de care v-am vorbit. Vreau doar să spun încă o dată foarte clar că suntem foarte interesați de colaborarea cu Parlamentul European. Ideile dumneavoastră sunt importante pentru noi. Uh, deja am făcut multe uh, pregătiri uh, tehnice și va trebui în continuare să elaborăm documentele um, în parte tehnice, însă ne este foarte clar că în cele din urmă Acestea uh, sunt probleme foarte politice și aici avem nevoie de ideile dumneavoastră, de colaborarea dumneavoastră și sunt întru totul convins că în anul următor și și în a, jumătate, a doua jumătate a acestui an vor exista mult mai multe posibilități de a ne întâlni, de a colabora, de a comunica și de asemenea de a implica și societatea civilă, ONG-urile noi considerăm că societatea civilă ar trebui implicată foarte puternic în acest proces. Am uh, primit acum semnalul că ar trebui să închei, deci dacă am lăsat pe cineva pe din afară, mi-am notat toate aceste lucruri și sunt sigur că vom reveni la această discuție. Mulțumesc! Alles notiert, geht nichts verloren. Wir da, totul e notat, nu se pierde nimic, vom reveni la uh, aceste lucruri și experții noștri din grupul de lucru pentru apă uh, cred că vor uh, accepta această invitație de a ne implica uh, și anul viitor este anul apei, avem uh, săptămâna verde și dezbaterea privind uh, planul și va fi foarte interesantă discuția. Așadar, mulțumesc încă o dată pentru că ați venit și mult uh, succes în continuare în activitatea dumneavoastră. Bun, trecem atunci la punctul următor de pe ordinea de zi, pe care am vrut să mai discutăm încă înainte de vară, pentru că și în acest uh, domeniu se uh, întâmplă uh, lucruri uh, de actualitate și uh, domnul De Bleche, director general la DG Clima, Uh, este binevenit în comisia noastră, îl cunoaștem. E vorba de transportul aerian, de plângerile care, de plângerile care există pentru uh, cuprinderea în uh, schema, schema de comercializare a cotelor de emisii și trebuie să avem mare grijă ce se întâmplă. De aceea vă dau cuvântul să ne explicați cum stau lucrurile. Mulțumesc, mă bucur foarte mult să revin aici. Mulțumesc pentru prezentare. Știu că e vorba și de aspecte maritime și de aviație, dar o să mă refer și la acel aspect maritim care are nevoie de informații actualizate, dar sectorul în care evoluția emisiilor este îngrijorătoare și e nevoie de eforturi suplimentare. În sectorul maritim, Uniunea Europeană încă nu a legiferat, dar în 2008 avem o legislație care a spus Comisiei să facă o propunere proprie pentru acțiuni dacă până la sfârșitul lui 2011 organismele internaționale, OIME, de exemplu, nu propun acțiuni. Iată de ce am inclus în uh, programul de lucru pentru anul viitor și Comisia va face o propunere, cu excepția cazului în care se fac progrese suplimentare pe plan internațional. Între timp, uh, continuă activitățile pregătitoare. Doamna comisar Hedegaard și domnul comisar Calas organizează o platformă și Parlamentul European a fost reprezentat ONG-uri, uh, autorități guvernamentale, activitatea tehnică la programul privind schimbările climatice, dar aș vrea să subliniez un element și anume că Comisia încă nu și-a definit poziția sau preferința cu privire la ce măsură sau soluție să propună să examinează mai multe idei, măsuri bazate pe piață, cum ar fi o taxă, un impozit și includerea în sistemul de tranzacționare a emisiilor ale Uniunii Europene sunt măsuri importante pe care le examinăm. După cum am spus deja, pe plan global, internațional, progresul e foarte redus, mai ales la UNFCCC și la Organizația Maritimă Internațională în momentul în care vorbim în ce privește Comitetul de Protecție Maritimă de la OIM, are o ședință acum până la sfârșitul săptămânii și sperăm că se va ajunge la un acord privind indexul uh, de energy design la nave n-ar reduce cu totul, dar ar fi totuși un progres în această direcție. Dacă Comisia va face o propunere sau când va face o propunere, anul viitor, va fi doar o propunere și sperăm ca negocierile pe plan global să poată să continue putea fi vorba de cum să optimizăm sinergiile între propunerea Comisiei și negocierile la Consiliu și Parlament și în același timp să continuăm discuțiile la OIM și la ONU. Ca să vedem cât de mult uh, putem avansa și acolo. Deocamdată asta era pentru sectorul maritim. În ce privește aviație, ați observat că există Mm, niște articole în presă, dezbaterea e aprinsă pentru includerea sau nu a vieții internaționale în sistemul de tranzacționare a emisiilor. E oarecum surprinzător că s-a înfierbântat discuția, pentru că, de fapt, am finalizat legislația încă din 2008 prin codecizie. Deci, Parlamentul European și Consiliul au adoptat propunerea cu o majoritate covârșitoare în Parlament și cu unanimitate la Consiliu. Noi acum implementăm legislația și pot să vă asigur că implementarea are loc așa cum s-a prevăzut, cum s-a planificat. Asta înseamnă că în prezent operatorii de aeronave trebuie să înainteze rapoarte și să facă monitorizare și mă bucur să spun că toți mari operatori de aeronave fac acest lucru, transpunerea legislației în statele membre s-a finalizat uh, aproape cu totul și mă bucur să spun că două excepții, Germania și Ciprul, uh, soluționează problemele. Vineri, Bundesratul din Germania a aprobat legislația de transpunere definim acum la comisie care sunt benchmark-urile pentru alocări gratuite. Statele membre trebuie să trimită înainte de sfârșitul lunii curente cererile și informațiile necesare, lucru care s-a întâmplat, iar comisia trebuie cel târziu, până la 30 septembrie, să propună acele benchmark-uri. După aceea, înainte de sfârșitul anului, trebuie să spunem operatorilor de aeronave ce alocări vor primi gratuit implementarea e pe drumul cel bun, infrastructura tranzacțiilor de emisii funcționează, ce avem. Toate acestea e o dezbatere aprinsă, declanșată, în special de faptul că s-a intentat uh, acțiune de către două linii aeriene americane și asociațiilor comerciale, iar săptămâna trecută, la Curtea Europeană de Justiție, am avut prima audiere și avocatul general a precizat clar că are intenția să-și prezinte opinia până pe 6 octombrie, ceea ce înseamnă că, în conformitate cu procedurile obișnuite, Curtea va finaliza dosarul de obicei la șase luni după ce aude acela aviz al avocatului general și sperăm că Curtea va da o hotărâre pe fond ca să putem uh, clarifica situația, pentru că ca instituție care respectă statul de drept, pe toți ne avantajează o claritate sau clarificarea acestui dosar. În același timp avem discuții bilaterale, de exemplu, cu administrația americană. Recent am avut o întâlnire foarte importantă la Oslo Administrația americană a pus uh, foarte multe întrebări, ceea ce a dus la o dezbatere fructoasă uh, și întrebări proprii. Suntem în discuții și cu China și cu Rusia. Dar uh, trebuie să recunoaștem că sunt niște discuții foarte complicate și trebuie să prezentăm diverse argumente. Cred că avem argumente solide și cât de mare angajamentul nostru la acțiuni internaționale. Organismul responsabil ICAO nu a propus legislație semnificativă, iată de ce legiuitorul european a decis să facă progrese. Deci vom continua să ne apărăm legislația Cred că asta se întâmplă în prezent. Și poate vă întrebați și atunci ce discutați cu țările pe care le-ați menționat. Bine, există un element din legislație și anume conceptul de măsuri echivalente, care sunt prevăzute de legislație și ar permite o exceptare a zborurilor care intră în Uniunea Europeană, unde țara terță adoptă măsuri de echivalență pentru reducerea emisiilor. Asta le spunem că dacă o anumită țară ia măsuri echivalente, atunci am putea să ne gândim să o scutim de obligațiile pentru zborurile din acea țară către noi. În ce privește impactul aviației, dar care nu e legat de emisiile de dioxid de carbon, ceva care s-a menționat pe agenda, în timp ce ne luăm decizia juridică de a include aviația internațională în sistemul de tranzacționare a emisiilor în 2008, Comisia s-a angajat să facă o propunere privind uh, impactul care nu e legat de dioxid de carbon și există unele noxe, cenuș uh, și o formare de nori în circuit și studiem aceste elemente pentru că e bine să recunoaștem impactul și e mai greu să definim exact uh, dimensiunea, magnitudinea impactului. Sunt multe studii în contextul IPCC în special și studiem și monitorizăm foarte de aproape rezultatele acestor studii, dar ne menținem prudența și vom face propunerea odată ce se mai clarifică situația în legătură cu dimensiunea impactului de clima care nu e legat de dioxid de carbon. O să mă opresc în introducere aici. Cred că am acoperit toate punctele, dar desigur că vă stau cu mare plăcere la dispoziție pentru continuarea discuțiilor și să vă răspund la întrebări dacă aveți. Mulțumesc! Mulțumesc, Iostel Leche. Într-adevăr, e surprinzător că în 2011, la scurtă vreme înainte de intrarea în vigoare a ETS, există încă țări și operatori care mai încearcă, mai încearcă acum să apese să intre în uh, mașarier. Uh, și, uh, într-adevăr, uh, e păcat uh, dacă avocatul general nu ne susține atunci, lucrurile rămân în incertitudine. China și SUA, uh, mari actori, uh, doresc să intre în acest plan, dar există și multe state mici. Eu sper că nu vom face diferențe între cei mari și cei mici. Cei mari să primească avantaje și cei mici uh, să vedem ce mai rămân, eventual cerințele. Um, mai avem puțin timp, deci vă rog uh, cel mult două minute pe persoană, dacă nu va trebui să depășim timpul. Peter Lise. Mulțumesc, mulțumesc uh, Ios Delbeche pentru prezentare și pentru obiectivitatea uh, poziției Comisiei până la președintele uh, Barroso. Mulțumesc pentru fermitate. Trebuie să menținem cu fermitate poziția după ce am luat odată decizia. Și unul dintre argumentele principale pe care putem să-l folosim cu toții în circumscripțiile noastre electorale pentru Uniunea Europeană este că dacă suntem uniți, atunci putem să ne uh, impunem interesele și în fața Chinei și SUA. Și acum, după ce discutăm de ani de zile, să ne oprim numai pentru că SUA și China vin cu um, amenințări, eu nu cred că ar fi bine, ar fi un precedent. Semnalul ar fi că americanii și chinezii trebuie doar să facă gălăgie suficient de mult și atunci noi ne vom schimba legislația. Nu trebuie să facem acest lucru. Uh, cred că este foarte important uh, această legislație și dacă ne uităm la uh, impozitele pe care și taxele pe care le cuprind Uh, biletele naționale. În Statele Unite, pentru toate uh, zborurile din interiorul uh, SUA sau din afara SUA, nu există aceste taxe în Um, bilete și nu înțeleg cum am putea să comparăm uh, acest lucru la nivel uh, internațional. Uh, cum am putea să comparăm biletele cu cele din Marea Britanie, din Germania sau din Austria. Am trei întrebări scurte. Ce există în materie de măsuri alternative, măsuri echivalente? Există deja un plan? Ce ar accepta Comisia și ce nu? La doilea rând, um, emisiile de dioxid de Uh, nitro, de oxid de nitrogen, oxid de azot. Ați menționat că există uh, problema și cu acestea. Am înțeles că există și un uh, calendar. Dacă există un calendar, vă rog să ne-l spuneți. Și în ceea ce privește transportul maritim, vreau să uh, subliniez faptul că discuții de la Cancun au arătat că, bun, uh, e foarte bine să-ți exprimi, uh, să-ți asumi răspunderea la Organizația Internațională Maritimă, dar uh, statele membre, până la urmă, nu pun în practică angajamentele, de aceea Comisia trebuie să acționeze. Mulțumesc. Jules Parniu. Euh, Domnule președinte, dosarul pe care ne-l prezentați astăzi e unul economic fierbinte. N-am prea înțeles ce spuneți. Că e ceva ciudat. Și organele mass media care și apoi a spus, desigur că există discuții bilaterale cu SUA, cu Rusia, sau China. Toată lumea e neliniștită, indiferent dacă sunt companiile de aviație europene care suferă enorm uh, din cauza crizei economice și sociale fără precedent. Fuziunile sunt la ordinea zilei și constructorii sunt foarte neliniștiți pentru că China astăzi o să spună, dacă nu se schimbă sistemul un anumit număr de avioane Airbus nu o să mai fie cumpărate de China, asta ne spun. Apoi, în al treilea rând, aeroporturile sunt și ele foarte neliniștite, pentru că știm astăzi că unele țări, unele mari companii spun o să zburăm pe lângă Uniunea Europeană, în exteriorul ei, ca să ajungem în SUA, trecând prin țările din Golf. Dincolo de acțiunile noastre legislative legitime, guvernul francez și guvernul german au spus în iunie, când au scris Comisia Europene, să-și exprime marea îngrijorare. Până în prezent, Comisia spune nu există un vreun plan B, nu vrem să examinăm indiferent, cu excepția unor măsuri, cum sunt cele prezentate de dumneavoastră, ales la sfârșitul intervenției, dar știm că e ansamblul industriei, Asociația Companiilor, Aeroporturilor, Constructorii, Serviciile Aeriene, care au propus, dincolo de obiective, diverse măsuri. Aș vrea să ne precizați care sunt studiile de partea dumneavoastră în ce privește măsurile propuse de industrie. Mulțumesc. Thank you and thank you, Jos Mulțumesc pentru această prezentare în ce privește aviația și domeniul maritim. Mai ales la aviație vreau să felicit Comisia că își mențin ferm legile pe care le-am uh, acceptat și e important dacă adoptăm o lege împreună și apoi toată lumea se agită, dar până la urmă noi am decis acea legislație și trebuie să o menținem. Deci trebuie să felicităm Comisia că prezintă aceste argumente foarte solide. Cum a spus Peter Lisel, am fost nedumerit uh, în legătură cu limbajul când ați vorbit de măsuri echivalente, cum discutați cu țările mari, că măsurile echivalente ar putea fi o soluție de ieșire. Din cât știu eu, n-am auzit nimic de măsuri echivalente în China sau SUA, dacă vreți să insistați pentru că m-a nedumerit uh, acea afirmație. Apoi, în ce privește ce nu e legat de CO2 și de oxizii de azot, e mai clară legislația, unde spune foarte clar că Comisia în 2008 încă urma să facă o propunere care să trateze impactul NOx asupra climei. Cum se spune că ne trebuie mai multe studii la IPPC, dar cred că în legislație am promis că vom face ceva, așa că mă aștept de la Comisie o atitudine puțin mai curajoasă decât s-a exprimat. Apoi, în uh, ce privește navele, domeniul maritim, e clar că probabil avem nevoie de o propunere. A spus că dacă sau când, cred că mai degrabă când, adică anul viitor, când se va face, mă întreb în legătură cu temeiul juridic al acelei taxe, al acelui impozit. A spus că încă nu știți cum. Mă îndoiesc dacă, sau că temeiul juridic e suficient pentru astfel de taxe și cred că ar trebui mai degrabă niște reguli de piață, pentru că dacă e un veto de la statele membre, atunci avem o problemă. Deci trebuie să găsiți sistemul juridic bun și, de asemenea, cu veniturile, dacă există așa ceva. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele Catherine Fortin. Um, welcome, Jos. Mulțumesc. Uitleiding dat belangrijk is om eh, een goede update te krijgen. Mulțumesc. E foarte bine să știm ce s-a întâmplat mai ales după ce citim presa. Aș avea câteva întrebări acum pentru dumneavoastră. După cum știți, în toamnă vom începe revizuirea directivei privind uh, impozitarea în domeniul energiei. Și dumneavoastră de la DG Climă cu siguranță ați urmărit cu mult interes acest proces și cu siguranță aveți și ceva influență. Eu uh, am onoarea să fiu raportor pentru aviz la această comisie și aș vrea să știu dacă aveți vreo sugestie în ceea ce privește continuarea muncii noastre la acest dosar. Poate că așa putem face problemelor. Domnul Prodi. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și domnului uh, director pentru prezența domnului aici. Trebuie să recunoaștem că în momentul de față nu există niciun impozit uh, asupra combustibilului uh, utilizat de liniile aeriene. Deci s-au obișnuit prost și ar trebui să ne gândim uh, la o eventuală redevanță. După părerea mea, o astfel de măsură, în cazul SUA, de exemplu, e un proiect de lege prin care se hotărăște că există o disciplină analogă celei propuse de Uniunea Europeană, însă În SUA, veniturile aduse se întorc la poporul american. Deci, din punct de vedere al costului biletului de avion, aici am putea avea o echivalență. Să avem un efect de redistribuire internă, care ar putea fi interesant de analizat. Acum, în ceea ce privește dioxidul de carbon non-dioxidul de carbon. Noi avem uh, programul Single European Sky, cerul unic european. Și ne-am angajat de asemenea să îmbunătățim uh, motoarele, deci să se emită și mai puțin uh, oxiz de azot. După părerea mea, e foarte important să ținem cont faptul că în stratosfera joasă sunt emise acele particole numite black carbon. Deci, în stratosferă, timpii de permanență a particulelor pot fi chiar de câțiva ani, despre deci deosebire de atmosferă. Deci ar trebui să ținem cont de asta. Mulțumesc, Matias! Mulțumesc, domnule Delbecă, pentru aceste informații și eu am fost raportor din umbră pentru acest dosar și atunci ne-am dat avizul pentru că am, am uh, declarația Comisiei că vom vedea o propunere legislativă pentru NOx, pentru oxizie de azot. De aceea mă miră faptul că în continuare nu se lucrează la această propunere și de aceea vă rog să prezentați ceva cât mai rapid posibil. Ați menționat motivele pentru care acest lucru nu a fost posibil până acum, dar acest lucru a dus la îngrijorare trebuie să vă spun, aveți uh, susținerea mea deplină în uh, această luptă și, uh, de fapt, aveți uh, susținerea Parlamentului European. Noi ne-am pronunțat deja pentru includerea transportului aerian în uh, ETS, în sistemul de comercializare a cotelor și dacă statele membre spun că vor mai apărea, apărea și um, taxe comerciale, în Germania se uh, impun taxe și pentru micile avioane uh, și acest lucru duce la creșterea bilet, prețului biletelor de avion. Este o tendință care uh, se manifestă în Europa și noi avem nevoie de un instrument politic care să fie nebirocratic, dar să fie eficient. Și acest element de ordine politică pentru care ne-am decid, decis noi Uh, a fost discutat cu, toate, cu toți cei implicați și de aceea are susținerea noastră. Și uh, de acest lucru va depinde politica climatică a Europei. Și anume, de faptul că, într-adevăr, utilizăm toată forța pentru a apăra obiectivele acestea. Pentru că, așa cum a spus domnul uh, Lize, dacă nu reușim să facem asta, ne pierdem credibilitatea la nivel internațional. Mulțumesc. Și la sfârșit, Richard Zeber, mulțumesc. Și eu uh, vreau să vă ofer susținerea, sprijinul uh, nostru. Pentru că eu cred că uh, trebuie să creștem și acceptarea politicii acesteia la nivel intern. E vorba de un sector important care trebuie să fie tras la răspundere. Cred că, de asemenea, ar trebui să ne gândim și la faptul că aceste taxe, costurile suplimentare care ar, fi, care ar apărea um, în uh, statele uh, membre, uh, să fie unul corect. Statele membre oricum au tendința să uh, dubleze, să crească sau chiar uneori chiar să dubleze taxele și când uh, oamenii sunt nemulțumiți să dea vina pe Uniunea Europeană. Um, eu cred că e important, foarte important ca aceste taxe de mediu să apară pe bilet sau pe factură, astfel încât oamenii să știe exact despre ce este vorba. Și, de asemenea, transportul maritim este central și vă rog să fiți foarte curajos pentru că probabilitatea să se întâmple ceva la nivel internațional înainte să facem noi ceva în Europa este foarte mică. Deci trebuie să facem un pas înainte, pur și simplu în direcția bună și, de asemenea, e foarte important Uh, acest uh, uh, domeniu al oxizilor de azot în care avem nevoie de acțiune pentru că um, sunt cantitatea de oxid de azot emis, emisă în atmosferă este foarte mare, deci trebuie să intervenim, trebuie să avem o politică pentru că aici pot să apară daune foarte mari dacă nu acoperim și acest domeniu. Mulțumesc, cred că mesajul este clar. Parlamentul cere Comisiei să rămână fermă, să nu cedeze Uh, companiile aeriene din uh, alte țări nu trebuie să ne uh, distrugă nouă legislația sau să o dilueze sau să o submineze. Nu trebuie să uh, cedăm aici și cred că uh, argumentele noastre stau în picioare și în fața Curții de Justiție de la Luxemburg. Vă rog, domnule. Mulțumesc pentru sprijin. E clar că trebuie să ne menținem ferm pe poziție. Da, s-a menționat problema um, faptului că Airbusul a făcut acea amenințare. Singura Problema e dacă Airbus construiește avioanele eficiente de care avem nevoie, nevoie pe viitor și care își pot găsi locul pe piață. Acum, în ceea ce privește măsurile echivalente, principiul pe care îl vom menține noi pe viitor în negocierile climatice și aici e puțin păcat că nu avem sprijinul SUA. În FCCC avem o răspundere comună. Aici vorbim de un sector global cu o concurență globală. Nu vorbim de un țăran din China, America Latină, care ia avionul. Nu, e vorba de clasa de mijloc, de oameni de afaceri. Deci concurența e într-adevăr la nivel internațional. Și eu cred că principiul responsabilității diferențiate ar trebui să se impună. Și de aceea cred că ar fi bine dacă OACI ar deveni mai activă în sector. Sectorul aviatic uh, global e nereglementat um, în această privință. Acum, în ceea ce este valoarea măsurilor echivalente, Scopul este o concurență egală între linii, între companiile aeriene. asta nu poate duce la situația în care vom uh, stabili mod definitiv un tratament preferențial pentru o anumită companie aeriană, indiferent de originea sa. E greu să evaluezi echivalența, însă și în alte dosare Comisia a dat dovadă de faptul că se poate uh, se pot face progrese. Deocamdată nu s-au făcut uh, propuneri pentru măsuri echivalente. Se vorbește de o țintă de limitare de 22% în China. S-au menționat anumite propuneri de aici și din SUA, însă acestea nu au fost uh, prezentate oficial de țările respective. Și atâta timp cât nu sunt prezentate, nu se cade să le evaluăm. Un alt comentariu pe care vreau să-l fac în legătură cu directiva privind impozitarea energiei. E clar că impozitarea energiei e un instrument uh, uh cam neplăcut, însă pentru el e nevoie de vot cu unanimitate la Consiliu. În trecut, s-a ales calea comerțului uh, cu emisii, deoarece acolo era nevoie de majoritate calificată. Și la Consiliu lucrurile s-au schimbat substanțial. Dacă am continuat dezbaterea inițiată în anii 90, deci dacă am fi rămas acolo, n-am fi a, uh, făcut nimic. Însă uitați-vă că acum avem schema de comerț cu emisii și piața funcționează mai bine. În ceea ce privește celelalte emisii, altele față de dioxidul de carbon. Da, vă mulțumesc pentru comentarii, le voi transmite colegilor, le vom discuta împreună. Ceea ce e foarte important e să avem ca prioritate funcționarea sistemului la nivel internațional și asta ne consumă foarte multe din puținele resurse pe care le aveam. Să nu uităm însă că lumea este foarte mare, există și multă activitate bilaterală care trebuie întreprinsă și aceasta este prioritatea noastră. Eu sper că am răspuns la tot ce m-ați întrebat. În orice caz, colegii mei au notat și în caz că nu am răspuns la ceva, vor trimite răspunsurile feel the support here in the committee and that Mulțumesc. Cred că ai simțit susținerea comisiei noastre, ceea ce e valabil pentru întregul Parlament European. Trebuie să fim fermi și să nu renunțăm la ceea ce a fost decis și în Consiliu și în Parlament. Mulțumesc și mult succes! Ne, revenim, ne revedem după amiază, pentru că vine doamna ministru a sănătății din Polonia și sigur că mai trebuie să discutăm și despre punerea în aplicare. Deci ne vedem mai târziu.